Okay, um, good morning everybody. I've waited. Uh... Bună dimineața, dragi colegi. Am așteptat puțin ca să apară mai mulți oameni în uh, sală. Mulțumesc uh, lui Werner Hoyer, președintele um, Băncii Europene de Investiții și președintele Consiliului Director al acestei bănci pentru faptul că este astăzi aici. Este cea mai mare bancă publică din lume și e interesant să vedem uh, cine e interesat în această comisie de investiții. Uh, eu chiar sunt interesată de acest subiect. O să dau cuvântul lui Werner pentru ca acesta să ne spună ce se întâmplă la BI și apoi urmează obișnuitul schimb de întrebări și răspunsuri. Werner, ai cuvântul. Bună dimineața, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Vă spun colegi pentru că după 25 de ani în Parlament mi-e greu să cred că nu mai sunt politician, că nu mai sunt parlamentar. E o plăcere, o onoare și o obligație pentru mine. După cum ați spus, suntem o mare bancă publică de investiții și suntem unici în felul nostru pentru că ne asumăm pe deplin răspunderea în fața instituțiilor europene, pentru că așa am fost uh, uh, instituiți când s-a dat tratatul de la Roma. Istoria băncii noastre e una care a urmărit, de fapt, istoria Uniunii Europene. Așa că faptul că Uh, sunt astăzi în fața Parlamentului European reprezintă uh, o exercitare a funcției mele și vă stau la dispoziție oricând va fi cazul. BI e Banca Uniunii Europene. Acționarii, adică cele 27 de state membre, ne-au dat un mandat foarte clar și anume de a contribui la obiectivele și strategiile Uniunii Europene prin investiții pe termen lung. În baza acestui model antreprenorial, noi oferim garanții acționarilor noștri plus un portofoliu de cea mai înaltă calitate și astfel banca are posibilitatea de a colecta capital pe piețele financiare și de a oferi mai departe acest capital la niște rate favorabile. Este important să vedem un lucru. Chiar dacă angajamentul statelor membre este unul pe care îl salutăm și de care avem absolută nevoie, și voi reveni la acest subiect mai târziu, totuși, datoria băncii este de a merge pe piață și a, de a împrumuta bani de acolo la niște rate favorabile, dată fiind poziția noastră, după care să trimitem mai departe acest avantaj financiar uh, recipienților finali. Deci noi luăm bani de pe cap, piețele de capital și este foarte riscant și tocmai uh, de aceea trebuie să avem un comportament aparte. Permiteți-mi să, să vă prezint uh, raportul pe 2011, dar foarte pe scurt. A trecut deja ceva vreme și toate lucrurile bune de uh, atunci n-au de a face cu mine pentru că eu mi-am luat, am preluat funcția de la 1 ianuarie. Deci lucrurile bune din 2011 sunt uh, uh, cele pentru care îl onorăm pe predecesorul meu. Anul trecut, banca a depus eforturi extraordinare, mai ales după situația, după colapsul Lehman Brothers. În 2008, acționarii au solicitat ca BEI să își sporească activitatea de creditare pentru a depăși criza. A fost o planificare foarte dificilă. BEI trebuia să revină la nivelurile pre-criză, toată lumea sperând pe atunci că criza va fi depășită rapid. Sporirea activității de creditare înseamnă că trebuie să colectăm și mai mulți bani de pe piața de, de capital. Iar în 2011 noi am obținut 76 miliarde de euro pe piețele de capital. Cu aceste sume, BI a putut finanța 454 de proiecte în 74 de țări, iar potrivit planului nostru antreprenorial, acești bani au fost investiți în economia cunoașterii, în programe de, de climă și de mediu, în rețele de transport și în 74 de agenții afectate, de agenți afectați de criză. Potrivit mandatului nostru, și deja simt că vă interesează acest subiect, 10% din activitățile noastre se referă la împrumuturi în afara Uniunii Europene. Pe lângă activitățile de creditare, avem și alți doi piloni de acțiune cu privire la uh, relații antreprenoriale. Uh, noi avem, de fapt, activitatea de creditare și de consiliere. Creditarea este un lucru de la sine înțeles pentru o bancă, iar în 2011 bugetul BI și UE combinat pentru gestionarea partajată a riscului a reprezentat un instrument extrem de eficient într-un climat economic dificil. De aceea sunt extrem de recunoscător Comisiei pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o și uh, sunt recunoscător Parlamentului pentru că a sprijinit această cooperare între Comisie și noi. În ceea ce privește serviciile de consiliere și mediere, Spre marea mea surprindere, când am uh, ajuns la bancă, am constatat că uh, în banca aceasta sunt mai mulți uh, experți tehnici decât bancheri. Și importanța acestora a crescut semnificativ nu doar din cauza datoriei, crizei datoriei publice din Europa. 2011 este de domeniul trecutului, așa că îmi permit acum să vorbesc despre provocările viitorului. Când acționarii noștri au decis că banca trebuie să-și extindă activitățile considerabil după 2008, pentru că apoi să ajungă la un nivel precriză, nimeni nu a estimat că după aceea ne va lovi și criza datoriei suverane. Deci, după criza financiară a urmat cealaltă criza datoriei suverane, în care, prin care trecem acum. Și de aceea, Planul acesta de a reveni la nivelul post-criză, imediat după colapsul Lehman Brothers, a fost un lucru foarte dificil de realizat. În cele din urmă, făcând asta, și practic asta vom face în acest an, noi acționăm într-o manieră prociclică. Practic, ă, totul contravine ă, simțului meu macroeconomic. Dar trebuie să observăm constrângerile. Și dacă vrem să procedăm altfel, și anume să acționăm contraciclic, atunci trebuie să vedem care sunt constrângerile. Și în funcție de acestea, revenirea la nivelul din 2009, 2010, chiar 2011, n-ar fi fost un lucru posibil. Ne-am explicat asta statelor membre și, ca să fiu sincer, vreau să vă spun că e dificil, pentru că în aceste momente toată lumea se luptă cu criza bugetară de acasă. A trebuit să le spunem că dacă se așteaptă de la noi să uh, oferim din nou mai multe credite, atunci noi va trebui să avem o bază de capital mai solidă. De fapt, ce este aceasta? Capitalul băncii este 232 de miliarde de euro. Este o sumă enormă. Din păcate, statele membre au decis cu zeci de ani în urmă să uh, onoreze doar 5% din această sumă. Așa că noi, practic, lucrăm în baza a 11 miliarde de euro plus profitul acumulat pe parcursul deceniilor profit care nu a fost uh, niciodată rambursat uh, uh, acționarilor. Au fost destul de generoși încât să le lase la noi, așa că rămâne un, o sumă de 50 de miliarde. Dar noi avem o activitate de creditare de 10 ori mai mare. A fost foarte clar că atinseserăm toate plafoanele uh, acceptabile la un moment dat. Și de aceea noi am explicat statelor membre că o creștere a activității de împrumut ar presupune um, o sporire a capitalului plătit direct de către statele membre. Spre marea mea surprindere și spre surprinderea personalului meu, statele membre au fost de acord cu mărirea bazei de capital. Bine, încă nu s-a realizat. Mai trebuie ca uh, forul guvernator să ia o decizie formală, dar știți că la Consiliul din iunie s-a decis pentru mărirea bazei de capital ABI. Eu sunt convins că acesta este un semnal foarte puternic al angajamentului statelor membre față de bancă și, mulțumită acestea, noi vom putea să ne extindem volumul de creditare pe următorii trei ani. Vom ajunge la 20 de miliarde de euro uh, în plus în fiecare an. Doamnelor și domnilor, dar aceasta nu va fi o sarcină ușoară. Să nu credeți că proiectele perfecte ne așteaptă la fiecare colț de stradă. Trebuie să insistăm în continuare să finanțăm doar unele proiecte, proiectele bune. De aceea am rugat Parlamentul European să ne sprijine în ceea ce privește programarea proiectelor, pentru că ar trebui să ne implicăm în dezvoltarea de proiecte cât mai repede posibil, dat fiind că este foarte Uh, dificil să acționăm. Chit că există uh, oameni bine intenționați în instituții, în statele membre, care au idei ingenioase, le publică și informează opinia publică despre acestea. În cele din urmă, toate aceste chestiuni se supun unui test de fiabilitate bancară. Și întotdeauna reputația noastră este în joc. Așa că este foarte important ca toată lumea să fie implicată de la bun început, pentru ca noi să putem face o evaluare exhaustivă ca să vedem dacă proiectul este fiabil sau nu. Statele membre cunosc situația și știu că vom putea, știu și ele că vom putea atinge aceste obiective adiționale doar dacă toată lumea e la bord. Să nu uităm, în curând vom fi 28 de state membre. Deci vom putea să realizăm aceste obiective doar dacă banca va rămâne în continuare o forță pe piața de împrumut. Noi suntem cea mai mare bancă publică din lume, dar suntem și cel mai mare, uh, cea mai mare bancă la capitolul uh, împrumuturi luate. Deci suntem profund îndatorați și de aceea insistăm să avem proiecte bune și o imagine bună pe piață unor poziția bună pe piață se reduce la trei cuvinte cheie. La, de fapt, la o noțiune cheie. Triplu A, mă scuzați. Aceasta este expresia încrederii piețelor de capital în noi. Când am spus că anul trecut am luat 76 de miliarde de euro de pe piețele de capital, jumătate au venit din surse non-europene. Ar trebui să ținem cont de asta mai mult, pentru că vorbim atât de tare de uh, lipsa de încredere în Europa, încât nu ne dăm seama de faptul că până la urmă am primit 40 de miliarde de euro din afara Europei. Și este un uh, profund semnal al angajamentului lumii față de Europa. Așa că e necesar să ne menținem poziția pe piață. Uneori suntem acuzați că suntem ultra prudenți și prea temători față de risc, dar este o prostie. Băncile mereu își asumă riscul, chiar și, uh, mai ales și riscul bunei gestionări și până acum am făcut-o. Așa că menținerea uh, ratingului de AAA nu este un obiectiv în sine sau o chestiune de imagine sau reputație, ci este o chestiune de pur antreprenoriat. N-am mai putea să oferim credite la rate avantajoase și din acest motiv uh, n-am mai putea nici să transmitem avantajul recipienților finali dacă nu am avea această poziție pe piață. O problemă semnificativă este aceea de a uh, ajuta acele țări care au uh, o activitate economică bună și unde ratele dobânzilor sunt scăzute și unde băncile trebuie să fie, concurent, să fie competitive pe piață. Și atunci, sigur că poate vă întrebați, dar ce căutăm noi pe aceste piețe? Ideea nu este să îi uh, alungăm pe alții de, din sectorul bancar, de exemplu, să alungăm uh, actorii privați. Sigur că nu, dar... Uh, și sigur că dacă, proiectele, dacă anumite proiecte pot fi finanțate din privat, asta e foarte bine. Dar, în ceea ce privește portofoliul și calitatea împrumutului bancar, este foarte important să ai credite în țări care sunt uh, în uh, avantaj. Deci, noi trebuie să fim prezenți în toate țările, și în țările cu proiecte și și în țările cu activități de împrumutare. Vă stau la dispoziție pentru a dezbate tot soiul de instrumente pe care le-au creat Banca împreună și Comisia, o poveste de succes. Avem mai multe proiecte pe care dumneavoastră le cunoașteți foarte bine și cred că acum în instrumentarul nostru avem chiar un nou instrument cu uh, obligațiunile pe proiecte, avem faza pilot, se vor semna documentele în octombrie, iar banca va juca un rol foarte important. De fapt, acest uh, instrument nou nu este un panaceu, ci este un apendice la instrumentarul deja existent. Spun asta pentru că nu trebuie să pierdem din vedere elementul că uh, succesul obligațiunilor pe uh, proiecte va depinde de evoluțiile pe piață. De aceea, Comisia și statele membre se gândesc acum la câteva proiecte care au un succes garantat pentru ca mai apoi să uh, ducă instrumentul mai departe. Doamnelor și domnilor, eu cred că am uh, oferit un cadru pentru dezbatere și cred că și pe viitor vom avea același succes în a stabili echilibrul între a fi o instituție europeană răspunzătoare în fața instituțiilor europene pe de o parte și de a fi o bancă de cealaltă parte, cu un rol destul de conservator de jucat. Va fi plăcerea mea să vin în fața dumneavoastră și să vă prezint activitățile de fiecare dată când considerați că este necesar. Vă mulțumesc pentru atenție! Doamnelor și domnilor, avem niște puncte pe ordinea de zi 13 și 14 pe care le tratăm acum. Odată e la 13 raportul nostru cu privire la raportul anual al BI. Mai întâi avem uh, o rundă de intervenții, pentru că avem pe domnul președinte alături de noi, așa că dau cuvântul lui Mario Mauro, ca raportor mai întâi uh, al acestui uh, document, ca să vedem exact ce întrebări dorește să adreseze, după care urmează raportorii din umbră și toți cei care se înscriu la cuvânt și mi-atrag atenția. Werner Lange, Sven Giegold, um, uh, Wolf Klintz now, Uh, Shuntis, who is a shadow, is also indicated. <clears throat> Theodorus, you're a shadow. Uh, yeah, Dirk, you're a shadow. So you're all... Iată, toți cei numiți de președinte sunt deja înregistrați la cuvânt. Nu știu cum să procedăm. Să luăm două, trei contribuții. Sau, domnule președinte, dați-mi un cot când simțiți că vreți să interveniți și să răspundeți. Mario. Mulțumesc, doamnă președinte. Din câte înțeleg, am timp uh, să prezint pe scurt raportul meu. Dar înainte de asta, aș dori să pun o întrebare direct domnului președinte o întrebare care dă sens uh, priorității pe care am identificat-o pentru raport. Întrebarea mea este foarte simplă. Dumneavoastră, domnule președinte, ați clarificat foarte bine cât de mult a crescut rolul strategic al Băncii Europene de Investiții. Întrebarea mea are obiectivul, alături de contribuțiile colegilor mei, uh, să fac în așa fel încât raportul meu să nu fie doar un raport în care să repetăm ce a făcut Banca Europeană de Investiții în 2011, dar să servească și pentru a face propuneri. Și întrebarea mea este următoarea. Având în vedere schimbarea realităților și eh, responsabilităților pe care le are acum banca până la a-i convinge pe acționar să crească capitalul acesteia. Considerați că aveți nevoie pentru a vă achita de rolul dumneavoastră de un fel de upgrade instituțional? Adică considerați că este necesar, că, eh, că sunt necesare modificări în statutul Băncii Europene de Investiții pentru a fi până la urmă liberi să vă achitați de rolul dumneavoastră, bineînțeles, păstrând uh, toate condițiile de transparență în activitatea băncii. Deci, credeți dumneavoastră, domnule președinte, că să zicem, profilul instituțional al băncii europene de investiții trebuie sau poate să fie îmbunătățit pentru a deveni un actor uh, de prim ordin sau un, acord, un actor și mai important în cadrul um, redresării economice a Uniunii Europene. Vă pun această întrebare pentru că mi-ar plăcea ca raportul pe care îl discutăm, deci raportul în legătură cu activitatea BEI din 2011, să se concentreze nu doar pe evaluarea a ceea ce s-a întâmplat anul trecut, ci și pe propuneri care ar putea fi utile uh, în activitatea viitoare a băncii. Dumneavoastră ați citat și uh, amintesc și eu acest lucru, faptul că menținerea ratingului uh, AAA și creșterea capitalului sunt elemente cheie în trecutul dumneavoastră recent, elemente cheie care ne vor permite uh, să abordăm cu oarecare siguranță faza pilot a uh, project bonds, deci a obligațiunilor de proiect, care, după părerea mea, va fi interesantă și va fi interesant să vedem care vor fi primele rezultate la sfârșitul 2013. Alt aspect uh, de luat în considerare este implicarea mai directă a băncii europene de investiții în inițiativele Uniunii Europene ținând cont de rolul, misiunea și specificitatea Băncii Europene de Investiții. Apoi, aș dori să uh, solicit anumite priorități de investiții, împărțindu-le în ce trebuie făcut în Uniunea Europeană și ce trebuie făcut în exteriorul sau să va face în exteriorul acesteia. Cu ajutorul colegilor, uh, sper că în ceea ce privește activitatea în Uniunea Europeană, vom putea să ne concentrăm pe întreprinderile mici și mijlocii, dezvoltând ulterior atât uh, instrumentele de microfinanțare, cât și finanțarea așa numitei economii sociale, valorificând uh, rețelele de întreprinderi. Fac uh, această observație pentru că contextul în care funcționează Banca Europeană de Investiții este un context de 500 de milioane de cetățeni, 23 de milioane de întreprinderi mici și mijlocii și aceste, acești 500 de milioane de cetățeni nu reprezintă decât 8% din populația mondială, care folosește însă 58% din uh, veniturile distribuite în lume. Deci cred că dezvoltarea, creșterea așa numitei economii sociale poate să fie un element esențial în acest context de bunăstare care conform, definită de, de președintele Băncii Centrale Europene a fost uh, uh definit ca fiind mort într-un context mai global. Aș dori apoi să subliniez și importanța priorităților în contextul internațional. Ați amintit și cred că este important să ne concentrăm pe acest lucru, uh, pe investițiile țărilor din zona Mării Mediterane și să onorăm promisiunile Uniunii Europene în cadrul primăverii arabe și uh, declarațiilor de la G8. Banca Europeană de Investiții a fost chemată să-și asume rolul său finanțând investiții în infrastructuri, întreprinderi mici și mijlocii și pentru a contribui pe teren la reformele politice și economice. Un, ultim, un ultim aspect și întrebare se referă la transparență și control. De multe ori s-a cerut uh, băncilor până de investiții să uh, ofere mai mult control și să ofere mai multe date în legătură cu uh, finanțările intermediarilor în țări terțe. Eu vă pun altă întrebare. Astăzi ne confruntăm uh, sau abordăm tema supravegherii bancare. Care trebuie să fie, după părerea dumneavoastră, raportul care trebuie să se instaureze între BEI și Banca Centrală Europeană? Adică, după părerea dumneavoastră, Banca Europeană de Investiții ar trebui să fie subordonată Băncii Centrale Europene în ceea ce privește supravegherea bancară? Thank you very much. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Cutaș. Thank you. On behalf of the S&D. Yes, thank you, Chair. Uh, first of all, welcome. Mai întâi, bine ați venit la comisia noastră. Îmi cer scuze că am venit cu întârziere, am avut o problemă cu mașina, dar iată cum sunt aici. Aș vrea să abordez câteva aspecte pe care le abordez de fiecare dată când discutăm raportul anual al BEI. Dar eu cred că este rolul nostru să menționăm întotdeauna aceste probleme pentru a primi feedback din partea dumneavoastră, ca dumneavoastră să înțelegeți ce ne preocupă. Mai întâi, în contextul crizei, Ban Banca Europeană de Investiții are, cred eu, un rol important de jucat pentru a stimula creșterea în economia reală. Acesta este principalul dumneavoastră obiectiv. De aceea aș spune că mi-a părut rău că creditele BEI au scăzut în 2011 față de sumele din 2009-2010. Dacă ar fi oferit mai multe credite, s-ar fi stimulat investiții suplimentare care ar fi fost binevenite. De aceea dorim ca, mm, uh, capitalul uh, BEI să crească în anii următori. Mă bucur de asemenea faptul că faza pilot a obligațiunilor BEI a fost aprobată. De aceea v-aș întreba, domnule președinte, care este situația actuală al acestei faze pentru a începe derularea proiectului. Un alt aspect uh, este legat de intermediari și beneficiarii finali. Avem prea puține informații la dispoziție sau sunt publicate prea puține informații în legătură cu cei care primesc creditele. Toate beneficiile ă, Ideea este ca toate beneficiile să ajungă la, la, la întreprinderile mici și mijlocii fără a trece prin intermediari. Uh, un alt aspect, uh, paradisurile fiscale. Această problemă încă nu a fost rezolvată, cred. Politica băncii în legătură cu acest aspect este inadecvată pentru că nu asigură că banii publici nu sunt uh, că banii publici sunt folosiți corespunzător. De aceea cerem uh, băncilor europene de investiții să-și facă propria evaluare independentă a jurisdicției în cadrul căreia trimite bani ați uh, aveți de gând să revizuiți sau ați revizuit de curând politica BEI în legătură cu paradisurile fiscale? Iată, închei aici și sper că vom coopera cât de bine cu domnul Mauro și cu ceilalți raportori din umbră în acest dosar. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Siclachis din partea ALDE. President. Mulțumesc, doamnă președinte! Vă mulțumesc, uh, domnule Hoyer, pentru prezentare și pentru toată activitatea dumneavoastră. Ați spus că din noul pachet uh, veți uh, distribui 60 de miliarde în următorii trei ani, deci astfel va crește volumul creditelor. Ce faceți cu ceilalți 40 de miliarde din pachetul de 100 de miliarde? stabilit în momentul în care a fost discutată această sporire a capitalului. Uh, celelalte 40 de miliarde vor fi folosite în următorii ani, 2-3 ani după aceea. Care credeți că vor fi dobânzile la care veți uh, oferi creditele apropiate de cele actuale sau credeți că vor crește dobânzile? Și, după părerea mea, cea mai importantă întrebare. Ați spus că avem, există 27 de state medii, de state membre, dar în unele state membre rata șomajului este imensă. Eh, sunt eh, cel puțin două state membre în care 25% eh, din populația activă va fi în șomaj în următorii ani. Credeți că puteți să faceți ceva pentru a face să scadă rata șomajului? Credeți că aceste investiții pot să aibă un impact uh, pentru a scădea rata șomajului sau impactul va fi doar marginal asupra șomajului? Mulțumesc! Mulțumesc! Um, ați pus deja destul de multe întrebări. Werner nu mai are foi pe care să le noteze, așa că îi oferim acum posibilitatea să răspundă. Știu că vor mai urma alte întrebări, mai avem încă 45 de minute, nicio problemă. Vă dau cam 5 minute să răspundeți la primele întrebări. Va fi greu, dar voi încerca. Vă mulțumesc mult. Mai întâi, mulțumesc domnule Mauro pentru uh, eforturile dumneavoastră pentru a produce un raport bun. Vă mulțumesc și pentru că ați pus întrebări uh, legate de viitor. Am prezentat raportul pentru 2011 în februarie mass media din Bruxelles. Deci acum a venit timpul să vorbim și despre viitor, nu doar despre trecut, și despre rolul strategic al BEI. Știți, Banca Europeană de Investiții, după cum am spus, a fost fondată în contextul Tratatului de la Roma ceea ce arată că, având în vedere că guvernanța băncii a fost hotărâtă atunci, atunci comunitatea era formată din șase state membre și și închipui cum stăteau împreună pentru a crea statuturile BEI. Ideea atunci era un fel de plan marșal adițional mai ales pentru a ajuta Italia. De aceea, chiar și astăzi, biroul de la Roma este cel mai mare birou al nostru. Dar ideea a spus, haideți să nu repetăm uh, planul Marshall, ci să creăm o bancă de investiții care să financeze zonele unde e cea mai mare nevoie de investiții. Deci, guvernanța băncii nu a fost niciodată pregătită pentru o Uniune Europeană din, cu 28 de state membre statuturile conform cărora funcționăm sunt uh, statuturi inventate la Bercy și la Bonn în 1956. De atunci, banca s-a dezvoltat foarte bine. Ascunsă acolo în uh, pădure la Luxemburg, uh, nimeni nu a fost cu ochii pe ea și s-a dezvoltat în cel mai mare instituție internațională de credit din lume cu un impact foarte pozitiv asupra economiei reale din statele membre ale comunității și apoi ale Uniunii. Acum trebuie să ieșim din pădurea noastră de la Luxemburg și trebuie să very, very close să dăm dovadă de colaborare, de transparență, de colaborare cu statele membre și mai ales cu Comisia Europeană. S-au făcut progrese în aceste decenii. Trebuie să uh, ținem cont de programul de lucru al Comisiei, să, le cord- să coordonăm acest program de lucru al Comisiei cu activitățile de credit ale băncii. Bineînțeles, trebuie să continuăm să dezvoltăm această activitate și să consolidăm rolul acestei bănci europene. Este foarte la modă să vorbim despre condiții egale și așa mai departe, având în vedere că eu uh, doresc să încurajez concurența, uh, accept condiții legale, dar să nu uităm că suntem singura bancă care răspunde în fața curții de conturi, în fața dumneavoastră, uh, care um, au uh, acționat din afara Uniunii Europene la bancă. Iată, nu, nu avem investitori din afara Uniunii la bancă, deci este o bancă exclusiv europeană. Și, bineînțeles, rolul băncii trebuie să fie consolidat. Cu cât este acesta mai clar, cu atât banca va putea mai ușor să, să refuze un proiect. Iată ce trebuie să facem. Trebuie să fim capabili să spunem statelor membre, da, proiectul e nemaipomenit, dar noi nu putem să-l finanțăm nu trebuie să um, suferim presiuni pentru a finanța pro- proiecte care nu sunt viabile. și deci, pentru asta avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Uh, ratingul de AAA nu este un obiectiv în sine, este o nevoie. Și știți că majoritatea acționarilor noștri nu pot decât să viseze un rating AAA. Așa că este nemaipomenit că noi încă avem această poziție uh, pe piață. Piețele au fost foarte impresionate de faptul că acționarii au fost gata să își reafirme um, angajamentul față de bancă, sporindu-i capitalul. În ceea ce privește implicarea uh, BCR în activitățile BEI. Uh, pot să spun că cooperăm foarte bine cu Comisia. Vom continua să ne concentrăm pe întreprinderile mici și mijlocii. Uh, ne vom, vom finanța mult mai mult întreprinderile mici și mijlocii decât anul trecut. Țările din zona euro și din afara ei, activitățile băncilor comerciale scad foarte mult situația se va uh, răutăți și mai mult și banca va trebui să umple o nișă, o, un gol um, de, în finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii. De aceea mă bucur că săptămâna trecută am fost la Atena și am încheiat un acord cu guvernul grec uh, specific pentru finanțarea IMM-urilor. Și vom continua să dezvoltăm aceste activități. vom face pentru că problema IMM, problemele IMM-urilor uneori nu sunt atât de vizibile Din ceea ce privește, de exemplu, instrumentele ex, experte. De exemplu, multe uh, asigurări pentru experți nu mai sunt disponibile. Apoi, există multe companii de succes pe piețele internaționale, dar nu își permit um, importurile de care au nevoie pentru a-și dezvolta produsele și noi putem finanța dezvoltarea acestor noi instrumente. În legătură cu ratele de credit, hai să fim serioși. Dacă aș ști cum vor evolua, aș fi cu adevărat un om bogat. Situația actuală este destul de stabilă, ne, ne, ne asigură. Avem uh, tensiuni pe piață după uh, decizia Băncii Centrale Europene și deciziile din uh, ultimele săptămâni dar oricum vom vedea în timp cum vor evolua. Voi spune câte ceva despre transparență. În ceea ce privește respectarea condițiilor, uh, noi dorim să fim exemplari de aceea am consolidat poziția băncii. În ceea ce privește paradisurile fiscale și așa mai departe, suntem foarte atenți la transparență în, în zona Mării în ceea ce privește uh, investițiile în zona Mării Mediterane și în afara uh, acesteia. Avem un mandat dat de Comisie, Parlament și Consiliu. Ne bucurăm că-l avem pentru că putem să uh, ajutăm la atingerea obiectivelor Uniunii. Și ce facem în afara Uniunii nu este în detrimentul activităților noastre din Uniunea Europeană, pentru că canalele de finanțare sunt diferite și zona Mării Mediterane este un bun exemplu de asta. Dacă țările Uniunii Europene uh, și-au uh, asigurat obligațiile în urma primăverii arabe, nu cred. Uneori am cooperat bine cu Banca Mondială și BERD dar oricum activitățile noastre se desfășoară bine, chiar dacă uh, uneori a fost dificil să ne continuăm finanțarele când ambasadele uh, luau foc în uh, lumea arabă. Totuși, am consolidat biroul nostru de la Nicosia pentru a coordona activitățile din zona Mării Mediterane. Am adoptat uh, acorduri de finanțare pentru proiecte de infrastructură în aceste țări. Deci puteți să fiți siguri? Voi răspunde la toate întrebările, dacă nu acum, ulterior în scris. Problema este, dacă avem astfel de schimb comun de opinii, este că avem uh, puțin timp la dispoziție. Acum voi asculta toate celelalte contribuțiile din sală, pentru că altfel nu vom mai avea timp. Trebuie să mai lăsăm puțin timp pentru răspunsuri la sfârșit și trebuie să și terminăm la timp dacă nu mai avem timp, voi da cuvântul celor care au fost prezenți în sală de la început. Nu avem uh, uh raportor din umbră din partea versilor, dar Sven poate să ia locul. Ja, herzlich willkommen, Herr Hoja. Ich spreche mal Deutsch bei so einem Austausch, wenn wir hier schon da, mulțumesc, doamnă președinte. Să vorbesc uh, în germană pentru că avem un președinte uh, neamț și pentru că uh, suntem responsabili de afaceri europene. Aș avea câteva întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, aș vrea uh, să ne trimiteți eventual răspunsul în scris dacă considerați că sunt prea multe întrebări. Avem uh, un obiectiv uh, foarte clar cu foaia de drum pentru 2050 și economia este Uh, acest obiectiv este cu o, o economie care se bazează pe foarte puțin cărbune. E vorba de o scădere a emisiilor de dioxid de carbon față de anul 89 și uh, vorbim de mult timp despre aceste obiective cu banca. Aș vrea să știu cum veți face pentru a insista și pentru a putea lăsa deoparte acele investiții care sunt contrare, practic, uh, și care duc la încălzirea climatică. Au existat mai multe cazuri în care uh, NGO-urile au făcut presiune asupra băncii, tocmai pentru ca aceasta să țină cont de aceste obiective și, până la urmă, acest lucru s-a întâmplat, un lucru pe care trebuie să-l salutăm. O a doua întrebare, care sunt concluziile pe care le-ați tras în urma acestor evenimente? Care sunt uh, concluziile și planurile dumneavoastră pe viitor pentru alte proiecte? Ce va face banca pentru a vă atinge obiectivele? Poate uh, că ar trebui să analizați aceste cazuri, uh, cazul Glengo în special, și să vedeți care sunt concluziile care pot fi trase. Anul trecut s-a ajuns la un acord cu Banca Centrală Europeană pentru a avea acces la lichiditățile Băncii Centrale Europene. Este un lucru foarte important pentru bancă, pentru că aceasta i-ar putea fi util. Ce se întâmplă cu acest acord între BEI și Banca Centrală Europeană? Vă întreb aceasta pentru că Banca Europeană de Investiții, precum și Fondul um, European de Stabilitate și toate instituțiile care au acces la aceste lichidități au nevoie de o autorizație din partea băncii. Iar dacă cunoaștem prevederile acestui acord, care ar fi mai bine să fie transparent pentru toată lumea, dar dacă acest lucru nu e posibil, am dorit să ne explicați mai mult ce se întâmplă cu acest acord, pentru că din punct de vedere juridic nu e foarte clar pentru noi. Iată întrebările mele. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și pentru tot ce ați făcut. Sperăm să cooperăm și pe viitor și pot să vă spun că atunci când există proiecte pe care banca trebuie să le implementeze și presiunile din afară sunt atât de puternice, atunci ne putem pune întrebări dacă uh, nu cumva ați avea nevoie și de ajutorul nostru. Mulțumesc și acum raportor din umbră. Uh, vreau să rog pe toată lumea să fiți un pic mai subcinți pentru a putea termina la timp. Nicolas, te rog. Mulțumesc, președinte. Voi încerca să nu depășesc cele trei minute pe care le am la dispoziție. Aș vrea și eu să spun bun venit președintelui Bei aici. Aș vrea să revin asupra unui aspect pe care l-ați uh, evocat chiar dumneavoastră. În urmă cu câteva zile ați fost în Grecia, în țara mea, și s-a ajuns la un acord cu guvernul elen în legătură cu finanțarea IMM-urilor. Aceasta este o știre foarte bună care creează locuri de muncă și care a fost foarte bine primită la nivel popular în Grecia. Atunci am următoarea întrebare. Știind că vom avea un ajutor pentru finanțarea IMM-urilor în Grecia, acest lucru l-am mai auzit deja în Grecia de două ori. De altfel, chiar anul acesta, în 2012. A fost un an în, cursul, în cursul uh, căruia dumneavoastră ați fost președintele BEI, un lucru pentru care de altfel vă felicit. Și atunci vă întreb, ce garanții avem că acest acord, uh, acest angajament pe care și l-a luat BEI, de data aceasta va fi cu adevărat implementat? Ce s-a întâmplat de până acum acest lucru nu s-a făcut, pentru că se, anunja, se anunțase deja de două ori pentru că aceasta îmi va permite să înțeleg mai bine care este strategia generală a băncii dumneavoastră. Și o a doua chestiune. S-a făcut un anunț, o comunicare în care vorbeați despre acordul cu guvernul elen și dumneavoastră spuneați că acest acord deschide calea pentru finanțarea unor lucrări pentru care e nevoie de garanții din partea Republicii Elene. Vreau să întreb mai exact ce înțelegeți prin astfel de garanții din partea Republicii Elene. Oare au existat până acum probleme din partea BEI-ului față de obligațiunile elene? Sau ce s-a întâmplat și care vor fi lucrările care pot fi finanțate prin intermediul acestui acord? Știm că există anumite lucrări care nu au putut fi finanțate pentru că băncile nu aveau garanțiile necesare pentru a începe. Și aș vrea să vă mulțumesc încă dinainte pentru răspunsurile dumneavoastră, care sunt foarte importante pentru mine pentru a înțelege foarte bine ce se va întâmpla și care este strategia băncii dumneavoastră. Mulțumesc uh, pentru uh, grupul ECR. Dirk, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Din partea grupului meu aș vrea să mulțumesc întâi domnului Hör pentru prezentarea sa, care prezintă rolul Beiului. Noi cerem Beiului să continue cu practicile, cele mai bune practici și cerințele de capital și știu că dumneavoastră în calitate de liberal chiar veți face aceasta. Este foarte important acest schimb de păreri pentru că noi considerăm că BEI-ul poate fi și mai transparent în ceea ce privește operațiunile de împrumut, în special în afara Uniunii Europene. Am dorit de asemenea să știm câte ceva în legătură cu părerea dumneavoastră preliminară asupra proiectului uh, pilot um, referitor la obligațiunile de proiect 2020, în special uh, partajarea riscului. Și Aș vrea să vă întreb și în legătură cu capacitatea de absorpție a țărilor din zona Mediteranei, unde sperăm că în curând se va înregistra creștere economică. Cum vedeți dumneavoastră capacitatea de absorpție acolo? Pentru că de multe ori țări precum uh, Spania, care au deja autostrăzi uh, și o infrastructură destul de bună, vă întreb cum puteți face investiții acolo pentru a promova creșterea economică, în special în Spania, Portugalia, Italia și Grecia. Pentru că aceste investiții sunt esențiale pentru a avea din nou creștere economică. Mulțumesc! Trecem acum de la raportorii din umbră la alți vorbitori. Primul pe listă, domnul Langen. Mulțumesc, doamnă președinte. Aveți deja raportul anual al predecesorului dumneavoastră și pot să mărturisesc că n-am citit totul, dar am văzut care sunt cifrele. Din cele 4535 de proiecte, 727 în Spania, 100 și ceva în Italia, 380 în Portugalia, 146 în Portugalia au fost deja implementate. Care credeți dumneavoastră că sunt uh, posibilitățile noastre în zona euro să avem proiecte care să înregistreze o creștere economică pe viitor? Și mă gândesc în special la inițiativa, la acel proiect pilot pe care îl aveți dumneavoastră al obligațiunilor de proiect, 23% pentru aceste proiecte pentru Europa și mă întreb dacă în felul acesta putem face presiuni în statele membre pentru ca dumneavoastră să vă mențineți independența. O altă întrebare. În ceea ce privește uh, felul în care partajați pe sectoare proiectele dumneavoastră. Am auzit critica manifestată de colegul Giegold, cu care sunt absolut de acord, aprovizionarea în energie, mixul energetic, într-adevăr, sunt de competență națională. Uh, iar dacă banca face investiții în centrale de cărbune moderne, oare aceasta nu e contrar uh, tuturor angajamentelor luate și propunerilor energetice pentru 2020, mă întreb dacă în anii următori vom avea o aprovizionare energetică rezonabilă și în ce sectoare. Pentru că dacă banca are de gând să facă investiții, în ce sectoare le va face și care este rolul dumneavoastră în ceea ce privește alte tipuri de energie. doamna președintă, iată cine este pe listă. Teodor. Teodor, te rog. O întrebare foarte scurtă de natură tehnică. Dacă BEI-ul este o organizație non-profit în uh, conformitate cu statutul, care este sursa profitului acumulat pe care l-ați menționat dumneavoastră la început și care a fost obținut până acum. That, that was, that was short and sweet. <laughs> Într-adevăr, foarte succint. Mulțumesc. Silvi, te rog. Mulțumesc. Bună ziua, domnule Hoyer, și uh, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Dumneavoastră ați uh, promovat o, un apel public pentru a recupera capital și mă gândesc că dacă v-ați gândit să faceți din nou acest lucru pentru a obține capital pentru finanțarea investițiilor și, de asemenea, din câte știu, rata economiilor în Europa la ora actuală este destul de ridicată. Deci și acolo am putea obține bani. Ja, ja, ja. <clears throat> Vielen Dank, äh, Sharon. Äh, drei kurze Fragen. Sie haben von dem... Äh, Domnul Clint, mulțumesc, Sharon. Trei întrebări foarte succinte. Ați vorbit despre acel triplu A, acea calificare foarte bună a băncii și vreau să vă întreb uh, cui se datorează această calificare? Prestației dumneavoastră sau susținerii acționare în statele membre? Această reușită a băncii poate fi utilizată ca un punct de referință de exemplu, se discută foarte mult despre obligațiunile uh, europene. Ar putea fi utilizată această reușită a băncii pentru a promova acest proiect? Care este uh, sistemul dumneavoastră? Cum faceți pentru a controla această reușită? Când sunteți mulțumiți cu un proiect? Atunci când proiectul are profit din punct de vedere economic, în ce fel măsurați acele proiecte și ce procent din aceste proiecte au cu adevărat reușită din toate cele pe care le finanțați dumneavoastră? A treia întrebare. Cum vă percepeți ca și concurent pe piață și ce relație aveți față de celelalte instituții? Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Urmează acum Vicky Ford și domnul Odi. Vicky. Mulțumesc, domnule Hoyer. Este minunat că îmi spuneți că trebuie să respingem proiecte, anumite proiecte care sunt foarte riscante. În sfârșit, până la urmă, de aici vă vine și reputația. În ceea ce privește amendamentele care au uh, trecut uh, directiva cu privire la uh, cerințele de capital, Eu sper să sprijiniți modificările pe care le susținem noi. Nu știu, nu, că nu am ajuns la trialog, dar să sperăm că o să ajungem la un rezultat palpabil. Iar cu privire la obligațiunile pe proiecte, eu am fost pentru acestea, dar aș vrea să avem un instrument care să funcționeze în toate statele membre. În statul meu membru am un uh, proiect fantastic pentru o nouă rută uh, de la est la vest TNT, și tocmai vor ieși obligațiunile pe piață, dar de fiecare dată când mă duc acasă și întreb de ce nu mergeți la BI, mi se spune că e prea scump, că va fi prea multă guvernanță. Ei bine, dacă vrem ca lucrurile să funcționeze, trebuie să funcționeze pentru uh, toți membrii din Uniunea Europeană. Așa că haideți să conlucrăm pentru a înțelege de ce departamentele mele de acasă au impresia că BI este o bancă, dar nu pentru Regatul Unit. Nu, lucrurile nu vor funcționa așa și pe viitor, dacă vrem să avem uh, să avem alături de noi pe toți cei 27. Și mă interesează această sensibilitate față de uh, țara mea. Jean-Pierre Odi. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte, și vă rog să mă scuzați pentru întârziere. În primul rând, domnule președinte, aș vrea să vă mulțumesc pentru um, atenția pe care ne-o acordați, pentru că nimeni nu vă obligă să veniți până aici prezidați o instituție care este mai degrabă interguvernamentală decât uh, comunitară, așa că vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru. Eu sunt membru supleant al acestei comisii, dar sunt uh, membru plin al Comisiei de Control Bugetar și în ambele, practic, intervine raportul Parlamentului. Am două lucruri pe care vreau să le comentez. BEI-ul nu este supus unui control regulamentar și nici unei supervizări bancare. De 3-4 ani uh, cerem să existe o astfel de supervizare, utilizând de altfel temeiul juridic pe care Comisia dorește să o utilizeze și pentru Uniunea Bancară. Care este poziția dumneavoastră? pentru că n-am ajuns niciodată la un compromis politic pentru o astfel de supervizare și statele membre utilizează foarte mult BEI-ul. Așa că ne temem să nu pierdeți cumva această calificare AAA. A doua întrebare. Parlamentul a votat de mai multe ori uh, în sensul că Uniunea Europeană, mă scuzați, spune uh, cel care intervine, a votat de mai multe ori pentru a fi acționar al BEI. Și care este părerea dumneavoastră ca Uniunea Europeană să devină alături de statele membre acționar cu drepturi de pline ale BEI? Mulțumesc! Mulțumesc! Aceștia au fost vorbitorii care au dorit să intervină. Mario Mauro, dorești să revii acum sau să îi lăsăm timpul acesta domnului Hoyer? Vrei să răspunzi? Doamnă președinte, aș prefera să-l ascultăm mai întâi pe domnul Hoyer și, a, și în același timp să mulțumesc raportorilor din umbră care și-au uh, exprimat disponibilitatea să cooperăm la acest dosar. Foarte bine, vă mulțumesc. Trebuie să trecem la următorul uh, punct la 10 și jumătate, așa că acum aveți uh, timp să punctați uh, câteva dintre elementele pe care nu le-ați punctat data trecută. Mulțumesc! Nu o să pot să răspund totuși la toate întrebările, așa că îmi voi uh, respecta promisiunea de a vă răspunde în scris. De exemplu, în ceea ce privește întrebarea doamnei Gular, să știți că e nevoie să întreb, în, să întreb staful meu, să întreb pe experții mei ce părere au. E vorba, apoi, în ceea ce privește politica energetică, e clar că trebuie să discutăm în termeni general, pentru că e vizat viitorul Uniunii Europene și, și aici au ieșit la iveală diferite poziții iar astăzi banca este într-o situație foarte dificilă pentru că noi suntem banca celor 27. Și eu să știți, am 27 de șefi care au poziții diferite în politica de energie. Dar ce este important este ca banca, în ceea ce privește politica de climă și de energie, să uh, aibă o agendă ambițioasă. Nu am toate cifrele acum în minte, dar mm, uh, avem anual mai puțin de 500 de milioane de euro în ceea ce privește uh, proiectele de mediu. Acum însă a existat un uh, transfer al uh, intereselor și vrem să vedem exact cum anume facem uh, demarcațiile în ceea ce privește politica energetică. Trebuie să discut cu dumneavoastră și cu șefii de stat de guvern. Voi discuta în această toamnă vom organiza o mare conferință și vom ține cont de deciziile uh, importante din politica energetică. Acum, în ceea ce privește uh, centralele pe bază de cărbuni, noi suntem dat, uh, dat, datornici față de statele membre care se află acum la ananghe să le ajutăm și să facem tot posibilul să nu se înhame la niște proiecte dificile din punct de vedere ecologic, pentru că altfel nu vor ajunge la nivelul optim al profitării de uh, tehnologia ce există în domeniu. Va fi dificil, dar nu cred că trebuie să reprezentăm poziții fundamentale, ci cred că cel mai bine este să avem o atitudine echilibrată. Domnule Ghigol, și dumneavoastră mi-ați a adresat o întrebare. Sigur că am plătit uh, și am uh, tras învățămintele în urma acestor bani aruncați. Și sigur că trebuie să mă confrunt acum cu problema că putea fi o, o chestiune evitată și acum nu am uh, nimic altceva de făcut decât să recunosc greșeala. Avem nevoie în domeniul tehnologic de expertiză pentru ca pe viitor să nu mai ajungem în, acest, în această situație neplăcută. O mai mare vigilență, așadar, trebuie să fie motoul nostru. Cu privire la accesul la lichidități, putem să vă spunem uh, care sunt textele juridice relevante și să vi le punem la dispoziție. Dar, din punct de vedere politic, pentru noi este foarte important ca BI să aibă accesul la lichiditățile BCE. De fapt, are acces, dar nu, uh, nu, nu profită de acesta. Și asta înseamnă o poziție puternică față de piețe. Și trebuie să vedem exact ce se întâmplă pe piețe dacă utilizăm într-adevăr această posibilitate. Și oricum nu e o regulă bătută în piatră. Trebuie să uh, renoim anumite contracte și convenții cu BC, așa că suntem mereu la dispoziția acestora. Există foarte multe propuneri care sunt vehiculate acum și chiar înainte să vin la bancă s-a pus întrebarea dacă BI, într-o oarecare măsură, nu poate să fie privit ca fiind un al doilea creditor de ultimă instanță. Ei bine, cât timp am eu ceva de spus la BI, mereu voi Uh, recomanda respingerea acestei idei, pentru că dacă ne amestecăm în aceste treburi, vom uh, fi total depășiți de situație. Acum se vorbește de instrumentul bazooka. Ei bine, acesta de fapt depășește potențialul uh, BI și s-ar ajunge într-un model uh, foarte complex de acțiune, s-ar duce pe apa sâmbetei poziția noastră pe piața de capital, așa că să știți că eu nu sunt de acord cu această abordare cu privire la presiuni față de anumite proiecte, nu pot decât să sper că Parlamentul European ne va susține, pentru că Parlamentul European este imun față de uh, presiunea națională și noi sperăm să simțim asta și pe viitor. Era vorba de acea convenție cu Grecia. Și acum trec la engleză. Noi vrem să implementăm asta și pot să vă spun că eu niciodată nu am participat în acel uh, joc de a căuta vinovatul între autoritățile elene, Troica, domnul Reichenbach, parlamentele naționale și uh, banca. Nu are niciun rost. Trebuie să găsim niște soluții sensibile la aceste probleme și să lucrăm pe o bază solidă. Toată lumea știe prea bine cât timp a fost irosit în Grecia în acest an din cauza uh, alegerilor, de fapt din cauza referendum, referendumurilor care de fapt s-au dovedit a fi ne necesare, apoi a alegerilor și a realegerilor și așa mai departe. Avem acum un nou stadiu de negociere cu autoritățile elene și pot să vă spun că aceste discuții au fost încunate de succes până acum, așa că sper că vor continua. Sper că uh, consimțământul comisiei să vină cât mai uh, repede, pentru că avem nevoie de acesta. Oricum n-am niciun dubiu că va veni, după care fluxul de bani va fi uh, inițiat. Și vom putea să ne asumăm angajamentele, dar avem nevoie de un uh, angajament și noi din partea autorităților uh, elene, mai ales pentru proiectele de infrastructură. Acestea comportă două mari probleme. Odată, avem câteva mari problem, proiecte de infrastructură rutieră în Grecia, care trebuie să fie reexaminate din timp în timp, din cauza fiabilității economice. Pentru că au existat câteva elemente din proiectele care s-a trebuit să se renunțe. Și apoi avem relația între concesionari, guvernul elen și noi. Vă spun cu sinceritate că este o, o, un triunghi de coșmar. Și am discutat cu partenerii noștri și cu premierul, săptămâna trecută premierul Elen, și am spus foarte clar că avem nevoie de guvernul Elen, ca acesta să fie alături de noi dacă vrem să ne înhămăm la asemenea proiecte. Avem nevoie de o garanție din partea guvernului Elen, a, a angajamentului. Iar dincolo de toate astea avem uh, acel sector unde ne poate ajuta Parlamentul European. Tocmai am aflat, în ultimii doi ani, cât de dificilă este reprogramarea fondurilor structurale. Și trebuie să vorbim despre acest subiect, mai ales uh, prin prisma noului cadru uh, financiar multianual. E un element vital să putem să renunțăm la lucruri care au fost planificate în urmă cu 10 ani pentru a ne axa pe ceea ce e urgent și necesar acum. În Grecia a fost, de exemplu, imposibil să Uh, există o restructurare către energie inteligente din, și eficiente din punctul de vedere al energiei, pentru că banii erau prevăzuți în fondurile structurale uh, de intervenție în regiune și acolo existau doar proiecte de infrastructură rutieră, de transport și altele. Și durează mult prea mult ca să existe o reconversie a fondurilor pentru că, practic, voiam să trecem de la proiectele de modă veche de infrastructură rutieră către niște proiecte eficiente și moderne din sectorul energiei și al mediului. Felul în care negociem între, uh, uh cu Comisia, Consiliul, Parlamentul poate că uh, ar putea fi îmbunătățit pentru a lăsa loc aceste marje de flexibilitate. Și acum, capacitatea de absorpție. Aceasta este o mare problemă indiferent de țara noastră de proveniență, cu siguranță cunoașteți această problemă și cred că este foarte important să vedem care sunt cele trei elemente comune ale politicilor uh, europene. Dacă vrem ca absorpția fondurilor să se îmbunătățească prin mai multă creditare, atunci avem nevoie de mai mult blending și advising. E vorba de mai ales de acea expertiză tehnică și financiară care va deveni subiectul principal. Ce înseamnă asta în termeni generali? Dacă vom avea o planificare ambițioasă pentru 2012, iar apoi activitatea noastră în 2013 crește dintr-o dată, nu putem să spunem, haide să facem mai mult din același lucru, ci trebuie să fim mai dinamici pe piață, să avem proiecte inovatoare și să fim mai orientați către client pentru a ajunge unde ne dorim la finele lui 2013 și după aceea. Asta înseamnă că capacitatea noastră de consiliere trebuie să fie consolidată. De fapt, acesta a fost punctul forte al băncii, faptul că a putut să adauge celorlalte activități um, funcția de consiliere. În afara Uniunii Europene, eu cred că Banca Europeană de Investiții joacă un rol extraordinar de important. Tocmai am avut uh, Uh, privilegiul de a observa câteva proiecte ce se desfășoară departe de Europa și am văzut uh, ce importanță au acestea pentru credibilitatea Europei, mai ales cu privire la uh, proiectele de mediu, de infrastructură și de energie. BEI a jucat un rol foarte important în acest domeniu și în contextul dezvoltării Uniunii Europene e foarte important ce se întâmplă. Deci avem acest mandat extern foarte important. La Mediterana și în uh, Europa de Est avem două exemple foarte bune. În Mediterana mai trebuie să ne, să ne îndeplinim sarcina în calitate de europeni și noi știm că împrejurările sunt foarte dificile. Dar noi vom fi prezenți în regiune într-o bună coordonare cu BRD. BRD a fost un subiect abordat în întrebarea domnului uh, Clinț. Știți foarte bine care este situația la BERD, cine sunt acționarii. Este un uh, corp uh, extraordinar cu un set de obiective ferme care nu sunt neapărat congruente cu obiectivele Uniunii Europene. Deci de acolo apar diferențele. Și sigur că există diferențe și în ceea ce privește observarea procedurilor europene și criteriile europene. Pentru că cineva din Noua Zeelandă, Rusia sau Corea sau SUA nu se simte neapărat obligat să dea curs principiilor pe care trebuie să le urmăm noi în fața dumneavoastră, în fața curții de conturi și așa mai departe. Așa că avem o dificultate uh, structurală aici. Și în ceea ce privește interfețele cu BRD, Berde există pentru că atunci când a căzut zidul Berlinului și a avut loc reunificarea Europei, BI nu era o instituție pregătită. O spun foarte pe șleau. Pe atunci ar fi fost sarcina BI, desigur, să facă față provocărilor din Europa de Est. Dacă atunci nu era pregătită, s-a comis o mare eroare în opinia mea și s-a creat, iată, BERD. Dar acum nu ar trebui să creăm aceeași, să facem aceeași greșeală în ceea ce privește Mediterana. Să știți că am avut relații foarte bune și cu fostul președinte Bert și cu președintele de acum. Discutăm, cooperăm și încercăm să ne coordonăm eforturile în Grecia. De ce nu are nevoie Grecia este o paletă de oferte internaționale necoordonate. Trebuie să ne coordonăm ca să vedem ce e uh, mai bun pentru Grecia. Sunt unele proiecte care pot fi desfășurate de, mai bine de BRD decât de noi. Când vine vorba însă de expertiză tehnică, noi suntem uh, direct vizați. A trebui așadar să facem front comun, pentru că minter n-ar avea niciun fel de sens să ne întâlnim cu reprezentanții BERD și să încercăm să fim uh, competitivi unii față de ceilalți. Ar fi absurd. Domnule Langen, dumneavoastră ați menționat marea expunere uh, față de sud a BI. E bine, aceasta, acesta este echilibrul pe care trebuie să-l respectăm întotdeauna. Obiectivul BI este stipulat în tratat, iar obiectivul acesta este strâns legat de obiectivul Uniunii Europene în ansamblul ei. Coeziunea este un element aparte aici și uh, eliminarea diferențelor marcante din Uniunea Europeană. De aceea, oferta nu este perfect echilibrată. Evident că există zone, probleme unde trebuie să facem mai mult. Dar Banca Europeană de Investiții este banca celor 27, în curând 28. Și cum altfel să, să și fie? Uh, Imaginați-vă că mi-am petrecut ultimul timp să mă, întâlnindu-mă cu miniștri de finanțe și cu președinții europeni pentru a le explica exact care este problema. Dacă merg și cer 1,6 miliarde de euro, puteți să fiți sigur că nu... Uh, și merg în Marea Britanie și cer această sumă și spun, dar nu vom deranja noi Regatul Unit cu asta, e clar că greșim. Până la urmă, trebuie ca toată lumea să-și asume răspunderea. Suntem banca celor 27 și doamnă Ford. Eu nu am impresia că Regatul Unit este refractar când vine vorba de fondurile europene. Haideți să facem mai multe, pentru că deja ne descurcăm foarte bine. În Londra, nu, aproape că nu mai circulă niciun tren în subteran fără să nu fie deci, într-un fel finanțat de BI. Am uh, ratat finalul, dar trebuie să discutăm. Da, vă stau la dispoziție, spune președintele. În ceea ce privește celelalte priorități, de exemplu infrastructura energetică și altele, eu cred că este esențial ca BI să țină cont de potențialul investițional din următorii ani și să-l alinieze la uh, obiectivele Uniunii Europene pentru aceeași perioadă. Uh, pentru noi este foarte interesant să vedem cum evoluează dezbaterea cu privire la facilitatea Connecting Europe. Noi credem că atunci când este vorba de procesul de globalizare și de consolidarea Europei în acest proces, Nelly Cruz are dreptate când spune că deficiențele care există în uh, societatea bazată pe comunicare uh, sunt uh, o problemă mare pentru noi. De exemplu, în ceea ce vește conexiunile în bandă largă. Noi suntem la dispoziția Comisiei pentru a îmbunătăți acest sector. În același timp, însă, suntem uh, conștienți că acest uh, schimb al politicii energetice, această transformare va avea loc doar dacă vom exploata noile resurse într-o manieră inteligentă. Avem nevoie, de exemplu, de rețelele inteligente energetice. Uh, și acesta este un obiectiv care nu poate fi realizat de sectorul privat singur, ci trebuie să fim acolo cu propuneri specifice, la obiect. Există acum lucruri uh, pe masa de lucru din cauza că în legislația națională nu s-a oferit un uh, cadru legislativ uh, suficient pentru a avea infrastructura energetică optimă. Și insist asupra încă unui aspect. Societatea și economia cunoașterii. se insistă foarte mult pe inovare, cercetare și dezvoltare. Dacă trecem prin membrele state, mă scuzați, dacă trecem prin statele membre ale Uniunii Europene, vedem că în acest sector uh, suntem uh, uh, în nevoia de a recupera și sper să o facem. Controlul succesului acum este foarte important și trebuie mereu să avem ca unitate de măsură obiectivele Uniunii Europene dar să avem și o, sub, uh, o substructurare a priorităților noastre. Pentru că există proiecte vechi de 50 de ani, ne uităm astăzi la ele și ne întrebăm ce-o fi fost în mintea acelor oameni. Și această unitate de măsură trebuie să stea la baza oricăror evaluări. Și dacă nu vrem să repetăm acea greșeală, atunci să o spunem clar și răspicat și dacă într-adevăr se întâmplă, atunci să ne asigurăm că interesele Uniunii sunt protejate. Eu sunt foarte critic față de anumite proiecte, dar să știți că banca nu a registrat pierderi, pentru că noi mereu uh, ne-am asigurat că uh, aceasta este protejată împreună cu banii contribuabililor. Noi nu suntem o organizație pentru profit, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să avem grijă de rezervele noastre. Fără rezervele acumulate în ultimii 14 ani, nu am fi ajuns unde suntem și anume la un nivel uh, de 5 ori mai mare al capitalului disponibil. Asta se va întâmpla și pe viitor, noi vom respecta asta și nu vom tinde către o maximizare a profitului. Mi se spune că trebuie să uh, mergeți mai departe. Doar încă o idee despre supervizare. Am discutat săptămâna trecută la Ecofin despre Uniunea Bancară Europeană și toate instrumentele necesare. Suntem deschiși în fața oricăror propuneri. Ne bucură faptul că Banca Centrală Europeană Uh, joacă rolul pe care îl joacă, cooperăm foarte bine cu Curtea de Conturi și dacă Banca Centrală Europeană vrea să își atragă anumite prerogative, noi suntem la dispoziția acestora și ne bucură de pe acum o cooperare. Vă promit, pro, uh, restul întrebărilor vor fi răspunse în scris sau în baza unor discuții bilaterale. Werner, regret, trebuie să trecem mai departe. Poți să dai o întrebare scrisă? Încearcă, te rog. O întrebare scrisă, da. BI are un potențial enorm în ceea ce privește proiectele de stat și evaluarea economică a acestora. Credeți, domnule Hoyer, că ar fi util ca de la BI să pornească proiectul pentru o agenție europeană de rating? Răspuns, nu. Foarte scurt și la obiect, iată ce răspuns frumos. Dacă există întrebări care au rămas fără răspuns și uh, dacă vreți să-i semnalez lui Werner asta, trimiteți-ne o notă în scris. Right, we are going to move straight on very quick. Trecem mai departe, foarte rapid, la punctul 16 de pe ordinea de zi, pe care, după cum am spus, vom discuta înainte de raportul uh, Tyson. Vă rog uh, liniște pentru că nu avem deloc timp. Dacă ieșiți din sală, nu aveți decât să vorbiți afară. Trecem la directiva privind sancțiunile pentru utilizarea abuzive ale informațiilor privilegiate și uh, manipularea pieței. Uh, Mm, Adei cuvântul doamna raportor și apoi uh, celălalt, pentru celelalte contribuții din sală foarte puțin timp. Vă rog să discutați în afara sării, nu înăuntru, pentru că nu avem timp de pierdut. Um, thank, thank you very much. Mulțumesc. Am spus că nu am nevoie de mult timp, mai ales pentru că Amendamentele au îmbunătățit textul, am primit multe amendamente bune, am colaborat excelent cu raportorii din umbră. Voi prezenta foarte pe scurt um, raportul. Am avut două ședințe ale raportorilor din umbră, avem uh, toate compromisurile, raportorii din umbră au făcut uh, schimbări tehnice sau au pus întrebări, dar cred că suntem gata să trecem uh, la vot și uh, grație colegilor și cop, uh, cooperărilor am reușit să acoperim uh, aspecte legate de Libor, Eurobor și uh, toate posibilele manipulări. Am uh, avut contacte și cu comisarul Barnier pentru uh, a comunica cu Comisia, vom putea trece la trialog. Mă bucur de asta. Doresc să amintesc colegilor că sunt uh, mirată de faptul că se pare că uh, Comisia dorește a videoconferință cu comisarul Barnier și Almunia mm, pentru a discuta ce facem cu benchmark-urile. Uh, Acum um, stabilim compromisurile finale pentru că trebuie să cooperăm și cu Comisia Libe. M-am întâlnit cu raportorul de la Libe deja. Nu avem uh, diferențe fundamentale în pozițiile noastre și mă bucur de faptul că uh, Uh, Sharon a negociat faptul că avem uh, competențe uh, comune în legătură cu anumite lucruri, pentru că e bine să fim de acord pentru voturile cele mai importante. Am avut vreo 60 de amendamente, dintre care o bună parte sunt de la LIBE în legătură cu. Um, bineînțeles, trebuie să aliniem textul cu regulamentul pentru, în legătură cu abuzurile de piață sunt uh, tot felul de aspecte uh, pe care a trebuit să le aliniem. Avem uh, amendamente legătură cu manipularea benchmark-urilor. Um, am încercat să acoperim toate aceste aspecte cu amendamente de compromis pentru ca textul să fie foarte clar din punct de vedere juridic. Alt aspect abordat de doamna Pitikainen se referă la uh, Uh, persoanele care cer altora să utilizeze abuziv informațiile privilegiate. Deci contribuțiile colegilor uh, de la LIBE uh, sunt foarte bune de asemenea pentru că doresc să existe un termen pentru posedarea informațiilor privilegiate În principiu, eu aș dori să acceptăm amendamentele de la LIBE, pentru că dacă dorim regimuri armonizate, abordări armonizate pentru manipularea pieței și abuzul de piață, uh, Uh, acest lucru nu înseamnă că fiecare stat membru va avea aceeași sancțiune, dar în uh, armonizarea regimurilor trebuie să avem anumite praguri, niveluri comune. De asemenea, se introduce obligația ca statele membre să își formeze autoritățile judiciare și, pe, um, și să aibă uh, suficiente instrumente de anchetă. Se pare că Consiliul nu dorește acest lucru. Uh, Um, dar eu cred că e important să ne asigurăm că statele membre formeze personalul și au uh, instrumentele de achetă necesare. Iată care sunt aspectele cele mai importante din punctul meu de vedere. Apoi voi avea din nou um, discuții bilaterale cu raportorii din umbră pentru a ne asigura că regulamentul și directiva vor fi compatibile, coerente și vom mai discuta bilateral alte aspecte minore înainte de a propune textul final pentru vot. Mulțumesc, dau acum cuvântul uh, raportor din umbră, Sirpa Pitikainen nu este, nu știu dacă ia cineva cuvântul în numele ei, dacă nu-i dau cuvântul mai târziu, dacă vine, pentru ALDE are cuvântul Wolf Klintz. Da, după prezentarea lui Arlin, nu mai am foarte multe de adăugat. Eu cred că a punctat foarte bine subiectele cheie și că acestea uh, reprezintă clar și ideile noastre. Nu vreau să intru acum în toate detaliile, pentru că vom discuta noi bilateral și vom completa acest dosar, care este pe drumul cel bun, cred eu. Sven. Sven. First of all, uh... Mai întâi, mulțumesc, doamnei raportor, pentru abordarea sa pe care o sprijinim. În al doilea rând, e important să avem o audiere și să rămânem deschiși unor propuneri uh, făcute acolo pentru a găsi soluții pentru a integra astfel de idei. Dacă nu, o astfel de audiere ar putea fi în... considerată ca fiind strict pentru publicitate. Eu cred că raportorii trebuie să rămână deschiși la ideea de a include noi idei. Apoi, îmi doresc să sprijin abordarea comisiei care a adăugat lucruri dar aș dori să adaug fapt, să, să spun că noi considerăm că definirea indicilor acoperiți de noua propunere pe baza unor valori sau valori derivate bazate pe ratele dobânzii și prețuri s-ar putea să nu fie suficiente. Deci, poate trebuie să extindem Uh, indicii posibili și să um, reevaluăm, deci, definiția, să o reformulăm. În ceea ce privește amendamentele noastre, noi am făcut mai multe propuneri, mai ales amendamentul 42 și 55 și amendamentul 56 în care se propune să spunem clar în directivă faptul că nevoia de sancțiuni în dreptul statelor membre trebuie să țină cont nu doar de beneficiul financiar direct al abuzului, dar uh, și um, aspecte negative de pe piețe terțe sau repercusiuni negative pe piețe terțe. Uh, sprijinim multe dintre amendamentele colegilor anumite amendamente îmbunătățesc definirea abuzurilor de piață, definind termenul uh, comportament uh, și comportament uh, sancționabil, chiar dacă este indirect cauza abuzului. Apoi, amendamentul doamnei Swimbert la considerentul 6A9, considerăm că e bine să uh, um, definim larg termenul de abuz uh, pentru a include relația, chiar dacă este indirectă, între um, comportamentul abuziv și instrumentul financiar. De asemenea, suntem de acord cu amendamentele la articolul 3 și 4 din partea doamnei Pitikainen. Primul promovează ideea ca uh, utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate să devină uh, fapt care poate să fie pedepsit penal. Și apoi, uh, revelarea de informații uh, secrete se spune că informațiile, uh, persoana care a revelat informații ar fi trebuit să știe că aceste informații nu trebuie revelate. Apoi, amendamentul domnului Tremos al articolul 4. Vânzarea unor produse unor investitori neprofesionali trebuie să fie de asemenea sancționată. Dar noi nu credem că o astfel de prevedere trebuie prevăzută aici, ci mai repede la MIFID. Mai sunt alte două amendamente. Amendamentul 23 al uh, colegei Silvi Goulart, care spune că trebuie să existe posibilitate de a scăpa uh, cu informațiile transmise uh, presei. Bineînțeles, uh, reprezentantul, omul de presă uh, poate să fie protejat, dar persoana care a folosit Uh, ziaristul respectiv pentru a influența viața cu informații privilegiate, această persoană trebuie să poată să fie urmărită penal. Dacă nu, riscăm să lăsăm o întreagă categorie de persoane nepedepsite, pentru că manipularea pieței este de multe ori făcută de mass media. Deci nu putem să uh, lăsăm pe din afară toate aceste persoane automat. În legătură cu amendamentul lui Wolf Klins, noi nu credem că uh, Eh, sancțiunile penale sau administrative trebuie să se excludă unele pe, pe celelalte. Acesta nu pare să fie nicio problemă juridică. De aceea mm, am fi precauți, nu, nu dorim uh, să rămână așa textul și vom coopera cu doamna raportor și cu colegii pentru a îmbunătăți textul și cred că um, punctele noastre de vedere până la urmă sunt destul de apropiate. Visia. Mulțumesc. În numele conservatorilor dorește să ia cineva cuvântul? Chei nu este, nu, pentru GUE. Marisa. Brigada. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să-i mulțumesc lui Lin pentru propunerea sa. Sunt absolut de acord cu ce s-a spus în linii mari pentru a încerca să se combine aceste um, amendamente pentru a modifica propunerea inițială, care de fapt era deja destul de bună de la început. Nu am intervenit direct, pentru că nu am putut uh, depune amendamente la raport, dar aș dori să fac câteva observații în legătură cu modul în care evaluez eu dosarul. De, avem uh, de-a face cu patru tipuri de amendamente diferite. Unele se referă la comportamentele incluse în directivă, altele comportamente pentru care trebuie precizat, se precizează conceptele sau noțiunile, iar altele se referă la comportamentele pasive posibile care ar putea fi de asemenea sancționate. Apoi sunt amendamente legătură cu intenții. Câte observa observații generale. Cred că directiva și de altfel multe amendamente merg în acest sens. Directiva de aici ar trebui să evite să includă propuneri care au obiectivul de a multiplica excepțiile la anumite comportamente. Dacă nu, riscăm să ne regăsim uh, în uh, cazul Elveției. Sunt atât de multe excepții încât până la urmă nimic nu mai este interzis. Când vorbim de intenții, de anumite comportamente, uh, putem să cadrăm mai ușor lucrurile. Pentru a reveni la intenții, trebuie să sancționăm nu comportamentele, dar și, nu doar comportamentele, dar și intențiile. S-a făcut deja o propunere legislativă mm, mai coerentă pentru a evita interpretărilor, pentru, interpretările pentru a permite aplicarea sancțiunilor și a facilita munca uh, entităților de supraveghere. avem nevoie de cel mai bun instrument posibil pentru a reglementa piața. Acesta este obiectivul tuturor. Iată de ce sunt gata să cooperez cu doamna raportor cât mai bine în continuare. Am și eu câteva observații. Mai dorește cineva să ia cuvântul înaintea mea? Nu. Then I will say that I... Și eu sunt de acord cu multe dintre amendamentele care au fost primite. Nu sunt uh, raportor din umbră, las pe Wolf să decidă, însă sunt de acord cu Sven că uh, sancțiunile uh, administrative și penale nu sunt uh, alternative și dacă e nevoie, pedeapsa poate fi cea cu închisoarea. S-ar putea da cazul că dacă analizăm pachetul de sancțiuni, acesta este separat. Și cred că sistemul juridic ar trebui să hotărască acest lucru. În special pentru că s-ar putea să aplici sancțiunilor, sancțiunile uh, perso unor persoane diferite sau entităților diferite. În ceea ce privește interesul uh, jurnaliștilor. Știm foarte bine că ceea ce raportează ei ar putea face să se întâmple lucruri pe piețe. Deci e vorba aici și de interesul public care ar putea fi afectat, deci nu le-aș da carte albă pentru a avea libertatea de a face ceva care ar putea dauna interesele uh, oamenilor, pensiile, interesele investitorilor, pentru că e vorba aici de o responsabilitate publică, aceea de a nu disemina informația și s-ar putea să nu respecte și să prefere să dea știrea senzațională. Sunt absolut de acord cu amendamentele prezentate de SERPM și am prezentat unul asemănător, în sensul că uh, trebuie să ai beneficii monetare prin etape intermediare, indirecte. Și cred că aici trebuie să avem o viziune foarte largă. Articolul 2 este o definire a instrumentelor financiare uh, care ne arată că acolo avem, de fapt, competența exclusivă. Asta dacă vrem să mergem mai departe, foarte bine. Și dacă facem acest lucru în legătură cu instrumentele financiare, s-ar putea totuși să avem alte probleme la MIFID. Va trebui să verificăm acest lucru și să vedem dacă toate sunt sub controlul nostru și dacă uh, nu acoperim oare mai multe lucruri decât uh, doar acele benchmark-uri. Pentru că pot fi afectate prețurile, stabilirea ratei și așa mai departe. Și dacă ținem cont și de faptul că doar uh, printr-un noroc acest lucru s-a întâmplat doar în Statele Unite, pentru că și noi am fi putut fi afectați, atunci poate ajungem la un text care este prea specific și care nu cuprinde tot ce s-ar putea întâmpla pe viitor. Iată comentariile pe care vreau să le fac. Dacă mai dorește cineva să intervină, dacă nu, comisia este prezentă. Nu dorește să ia cuvântul? Te rog, doamna raportor. Mulțumesc. Cred că a fost un schimb de păreri foarte util, pentru că aceasta a, um, mă întărește în părerea pe care am prezentat-o în amendamentele de compromis și văd că schimbările propuse au fost bune. Vreau să vă reasigur doar la câteva lucruri. vom avea o definiție extinsă care cuprinde rata dobânzii, um, legăturile între contracte, taxa pe tranzacțiile financiare, deci toate acestea care să cuprindă mai mult decât ce este în benchmark. Și cred că colegii ar trebui să fie mulțumiți cu această propunere. Am inclus aici, când m-am uitat la toate amendamentele, am inclus aproape toate compromisurile direct, indirect, care induce și așa mai departe, deci cred că puteți fi mulțumiți. Comportamentul, amendamentul chei, considerentul 6A și eu sunt de acord în principiu, însă este un amendament foarte dificil de citit, e o pagină întreagă și um, Amendamentul în sine este foarte clar, dar îl voi redacta în alt fel. Voi prelua părți din ceea ce ai redactat, pentru că în principiu sunt pentru, dar îl voi redacta altfel ca să fie mai clar, să nu poată fi interpretat greșit. Chestiunea uh, care este de uh, obiectiv extern trebuie să intre la MIFID. E vorba de o manipulare și un abuz care se aplică și abuzului uh, comportamentului cu informația privilegiată care poate manipula piața. Și cred că este de competența MIFID dacă uh, se aplică sau nu. Două chestiuni unde și eu aveam oarecare îngrijorări, dar vreau să văd ce spun colegii. În legătură cu libertatea presei și amendamentul prezentat, cred că n-ar trebui să ne chinuim prea mult pentru că este deja acoperit. Pentru că nu avem nevoie de un text suplimentar aici în care să vorbim despre Constituție și toate celelalte lucruri, pentru că acestea sunt deja prevăzute în regulamentul anterior. Am avut aceeași dezbatere acolo, domnul Goebbels era raportor, am avut uh, dezbateri îndelungi cu jurnaliștii și am prevăzut deja această posibilitate. Deci vom relua această chestiune, dar nu vreau să avem din ce în ce mai multe secțiuni în text unde se fac referință la această chestiune a libertății presei, pentru că ea este deja prevăzută. Se spune aici, fără să se excludă în mod explicit o anumită parte a cetățenilor. Pentru că se vede clar că jurnaliștii erau implicați aici ca o categorie de persoane care puteau să dea mai departe informația. Cealaltă chestiune pe care mă bucur că ați prezentat-o, dragi colegi, e vorba de sancțiunile penale și civile. Cred că ar trebui respectat principiul nebis in idem, pentru că altfel altfel se ajunge la o dublă incriminare. Și acesta este un principiu de bază al um, sancțiunilor penale. Dacă se aplică principiul nebis in idem, uh, Tribunalul uh, um, European este foarte clar în această privință și se spune că se poate aplica o sancțiune administrativă și uh, penală, însă nu ambele. Deci, nebis in idem este o referință, dar nu pot să o iau dacă va fi interpretată ca neputând aplica sancțiuni administrative. Și asta înseamnă, de fapt. De exemplu, Franța utilizează acest uh, lucru, utilizează sancțiunile administrative foarte mult, deci nu putem face acum o rescriere a felului în care se aplică dreptul în diverse state membre. Și ce am văzut în cazul Libor, am văzut că există sancțiuni administrative și de multe ori se aplică pedeapsa cu închisoarea. Deci, cred că ar trebui să rescriem ce este practică comună și să nu uh, slăbim practic puterea acțiunilor uh, de sancționare administrativă. Deci voi citi cu foarte mare atenție, nu va exista un principiu de dublă incriminare, dar se vor aplica atât sancțiuni uh, penale cât și administrative atunci când e cazul. Cred că m-am referit la toate chestiunile prezentate și în următoarele săptămâni vom vorbi și despre amendamentele de compromis. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, spune președinte. Vă reamintesc că avem o audiere prevăzută pe tema Liborului pe 24 septembrie la orele 15, care va fi prezidată în absența mea de altcineva. Avem la acea audiere foarte uh, buni invitați, interesanți, iar acum, în ceea ce privește calendarul, acum încercăm să avem votul pe 8 octombrie pentru a ajunge la plenară pe 16 ianuarie, cel puțin așa sperăm. Acesta este calendarul pentru această directivă, un calendar care nu merge în paralel cu cel pentru regulament. Am vrut să adaug, uh, colegi, că avem un chestionar online pe care l-am pregătit. Am primit deja câteva răspunsuri, unele dintre ele chiar detaliate și vă voi trimite, vom cere secretariatului să vă trimită la sfârșitul acestei săptămâni uh, răspunsurile pe care le avem. Și mă bucur că și comisia ne-a urmat uh, exemplul și au făcut și ei un chestionar deci, cred că suntem uh, cu aceeași poziție aici. Vreau să menționez, spune președinta, că vom avea ambele, și regulamentul și directiva, până pe 8 octombrie, deci nu doar directiva. Acum ne întoarcem la ordinea noastră de zi, la punctul 15, care este raportul doamnei Tyson. Și vreau să fac o comunicare Poate că putem să îl ascultăm uh, pe domnul Langen. Nu, doriți să interveniți acum. După cum știți, spune președinta, conferința președinților a arătat că ECON va face un raport care se referă la parla răspunsul Parlamentului față de raportul domnului Ivan Rempui uh, și este vorba aici de raportul doamnei Tyson. În felul acesta, conferința președinților arată că avem nevoie de un răspuns, de un feedback pentru prezentarea pe care o va face domnul Van Rompuy în octombrie și de asemenea pentru raportul care va avea loc în decembrie. Și ținând cont de aceste constrângeri de timp, avem un calendar foarte strâns și de asemenea niște cerințe lingvistice care reprezintă o altă restrângere pentru noi și termenul uh, a fost stabilit pe 24 septembrie, un termen foarte strâns din cauza acestor constrângeri. Președintele este foarte conștient de acest calendar strâns și încearcă să vadă dacă putem întinde un pic mai mult aceste termene, eventual să cerem o traducere de urgență și să căpătăm câteva zile în plus de acolo. Secretariatul ne va informa în continuare pentru a vedea dacă termenele vor fi schimbate sau nu, dar oricum, ca să fim siguri, deocamdată vom menține această dată de 24 septembrie pentru ca dumneavoastră să fiți pregătiți până atunci și uh, vom avea uh, întâlnirea la orele 17 și de data aceasta. Aș vrea să profit acum și de ocazia, în această ocazie pentru a vă arăta că vom avea cel de-al patrulea raport asupra unui mecanism unic de supervizare din parte, partea Bărcii Centrale Europene și, de asemenea, raportul asupra EBA. Doamna Tyson este raportor și în această situație. De asemenea, avem constrângeri de timp și în acest caz. Și, după cum știți, șefii de state vor face o declarație uh, de altfel, ei au cerut uh, BCE-ului să fie gata până la 1 ianuarie. Inițial se spusese că acest lucru se va întâmpla până la sfârșitul anului, dar acum se aude că s-a stabilit o altă dată, și anume 1 ianuarie 2013. Știu că este provocator, dar și noi trebuie să stabilim un calendar care să permită instituției noastre să îndeplinească celelalte termene, astfel încât și ceilalți să poată lucra. Dacă Consiliul n-a fost mai rapid, atunci trebuie să ne adaptăm și noi. Dar termenele pe care le stabilim trebuie să țină cont de toate aceste lucruri, pentru că, din punct de vedere instituțional, știți foarte bine care sunt problemele cu traducerea și așa mai departe. Bert. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să spun ceva cu privire la procedură și calendar. În regulamentul Consiliului în audierea Consiliului, mă scuzați, avem doar dreptul de a participa, dar când am discutat cu domnul Barnier și cu domnul Draghi în ceea ce privește acest regulament, am spus că vrem să tratăm totul ca un pachet unitar și toate aceste proiecte deschise, mm, directiva primi cerințele de capital, um, asigurarea investițiilor și așa mai departe, acestea să fie mm, subiecte speciale. Eu cred că ar trebui să punem în practică asta, pentru că Parlamentul European nu va avea niciun fel de influență asupra uh, discuțiilor interne dacă ne lăsăm uh, presați cât timp Consiliul uh, negociază singur. Deci nu putem să accelerăm lucrurile chiar așa. Din câte am înțeles, la Consiliu au existat trei intervenții din Suedia, Polonia și Germania la această reuniune. Uh, care, de fapt, a contravenit calendarului și eu nu cred că este corect dacă ne lăsăm uh, șantajați în acest uh, fel, pentru că noi avem niște drepturi democratice și nu are rost să renunțăm la acestea înainte de a fi luptat pentru ele. Eu cred că, în ceea ce privește regulamentul uh, Consiliului, a trebuit ca noi să facem presiune. Vreau o procedură obișnuită de consiliere, și asta va oferi tuturor părților interesate posibilitatea de a judeca singur ce se întâmplă. Consiliul niciodată nu a fost de acord că noi am vrut să urgentăm ceva, mereu s-a lăsat așteptat și dintr-o dată noi trebuie să ne grăbim. V-aș ruga în ceea ce privește Uh, calendarul pentru BCE, să extindem uh, avizul într-atât încât, uh, încât să ajungem cu el în anul următor. Să nu acționăm acum în pripă. Mulțumesc. Thank you, Werner. Um... Mulțumesc, Werner. E vorba acum despre raportul pe Uniunea Bancară mai degrabă decât raportul pe care îl discutăm acum și da, pot să confirm că mai mult decât Trei au spus că vor să amâne. Țara mea, mai mult decât atât, a spus că ea poate chiar să respecte calendarul inițial. Eu sperăm să putem uh, face presiune la Consiliu pentru a afla totuși ce se întâmplă. Deocamdată, Comisia încearcă să uh, obțină calendarul original. Dar BCE, ca supervizor, se pune acum întrebarea dacă nu uh, este începutul unei alte povești, dacă nu este precursor pentru ceva. Am uh, acum, mă scuzați, trebuie să începem, trebuie să demarăm și noi în trombă, dar uh, pentru că nu ne permitem altfel. Silvi. Foarte pe scurt, doamna președintă. Eu am înțeles foarte bine ce a spus Werner și mă bucur că anumite uh, dosare fac să nu ne supunem presiunii Consiliului, de exemplu la chestiunea uh, numirilor. Însă, vreau să vă întreb dacă agenda noastră este dictată de către Consiliul sau dacă nu avem în acest moment, ținând cont de situația sectorului bancar în mai multe țări, dacă nu i vorba aici de o urgență în care nici noi, nici Consiliul nu avem nimic de spus. Deci, cred că, într-adevăr, trebuie să susținem uh, bătălia pentru drepturile Parlamentului față de Consiliu, dar, pe de altă parte, trebuie să ținem cont și de gravitatea situației în mai multe țări. Marian, te rog. Eh, eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Eu vreau să spun că sunt prima victimă a acestei uh, uh, rapidități dar cred că propunerea dumneavoastră a fost foarte bine, foarte bună. Să vedem ce face Consiliul și să vorbim și cu celelalte instituții. Pentru că nu întotdeauna trebuie să ne așteptăm unii pe alții. Toată lumea trebuie să lucreze, criza este prezentă și avem instrumentele pentru a acționa. Pentru supravegherea bancară am înțeles că de la Consiliu s-a spus că e nevoie de o supervizare bancară pentru că aceasta este condiția, să zicem, nu condiție suficientă, dar necesară, pentru ca uh, recapitalizarea băncilor să funcționeze și multe bănci au trebuit să aștepte. Deci nu putem introduce aici uh, încă o întârziere. Și cu cât întârziem mai mult, cu atât uh, se întârzie și la celelalte instanțe și dacă alții întârzie, atunci avem și noi mai mult timp. Însă eu trebuie să mă asigur ca raportul să fie disponibil dacă toată lumea va fi gata. Și, bineînțeles, vom face și modificări, vom prezenta amendamente dacă vom avea timp în plus, atunci cu atât mai bine. Vom vedea cum vom face pentru a ajunge la o rezoluție care să fie susținută de o mare majoritate. Însă, cel mai important este să depășim această criză și orice contribuție pe care o vom putea aduce, o vom aduce în mod rezonabil. Însă, trebuie să vrem să mergem mai departe. Dar sunt de acord și cu propunerea dumneavoastră. Foarte mulți doresc să intervină aici. Sten este raportor, cred că dorește să intervină. Eva a fost raportor din umbră asupra Uniunii Bancare. Cred că trebuie să mergem mai departe și să discutăm întâi primul raport Tyson. Sven, te rog. Doamna Tyson și cu mine ne-am întâlnit mai devreme în legătură cu calendarul, pentru că noi considerăm că în situația actuală principala problemă este că Consiliul a pus sub semnul întrebării dreptul nostru de a avea o adevărată putere de codecizie. Și dacă ne susținem puterea noastră de influență, pentru aceasta trebuie să fim mai rapizi prezentându-ne poziția și știm din trecut că de câte ori Parlamentul este mai rapid pentru rezolvarea conflictelor, atunci avem o poziție mai puternică în fața Consiliului. Și cred că și aici avem o experiență foarte bună în trecut. Va fi mai dificil de data aceasta. Am simțit deja acest lucru când am vorbit cu membrii din mai multe țări, cu context, contexte politice diferite. Dar cred că am reușit să ajungem la un acord minim și de aceea putem merge mai departe rapid. Și așa cum spunea Marian, vom prezenta proiectul nostru de raport curând, mai devreme, astfel încât să avem o bază de discuții. Și dacă după aceea Consiliul nu este în stare să acționeze destul de rapid față de ceea ce cere criza la ora actuală, și aici sunt absolut de acord cu Marian, atunci și noi vom avea mai mult timp la dispoziție și nimeni, nimeni nu ne va putea învinui că din cauza noastră s-a întârziat. Dar n-ar trebui să fim noi cei care să um, ne, să întârziem prea mult și să nu întârziem, practic, rezolvarea crizei bancare. De aceea, cred că dacă ne grăbim, vom uh, permite comisiilor, așa cum a spus și doamna președintă, să se treacă printr-o procedură rapidă și de asemenea, e clar că noi, în calitate de europeni, avem tot interesul ca această criză să fie rezolvată rapid și ca și conflictele să fie rezolvate în așa fel încât uh, să se ia măsuri uh, pe cât de serioase, pe atât de necesare. Și tocmai pentru a putea susține această putere de influență a Parlamentului și pentru a avea o poziție puternică, cred că trebuie să fim mai rapizi. Procedura ne-o permite și toate drepturile democratice ale membrilor vor fi respectate, va fi un timp disponibil pentru amendamente, de asemenea pentru discuții, pentru dezbateri și sper să avem și timp la comisii unde trebuie să discutăm pentru a vedea care sunt prioritățile față de alte avize sau chestiunile care sunt mai importante pentru noi. Mulțumesc. Evo, te rog. Uh, vzhledem k tomu, že jsem stínovým... Mulțumesc, doamna președintă. Eu sunt raportor din umbră la această chestiune uh, din partea grupului ICR și aș vrea să spun câte ceva în legătură cu calendarul. Pentru noi nu este o problemă aici de a ne grăbi sau de a exacerba dificultățile care există între Parlament și Consiliu. Sunt de acord cu Werner Langen. Aici e vorba de decizii esențiale pentru care e nevoie de o analiză foarte detaliată și o evaluare a impactului său. De aceea v-aș avertiza și cred că nu e bine să ne grăbim prea mult. Cred că tocmai în interesul unei dezbateri de calitate, și unei adevărate legitimități democratice ar trebui să avem timpul necesar, pentru că astfel de decizii nu se iau uh, în săli uh, separate, în uh, săli mici ale Parlamentului. Nu, e nevoie de o dezbatere la parlamentele naționale. Avem nevoie de o susținere foarte largă pentru astfel de decizii, pentru că altfel riscul este de a avea și mai mari dificultăți după aceea cu opinia publică pe viitor. De aceea sunt de acord cu domnul Langen, care arăta că e nevoie de mai puțină grabă și în felul acesta mai mare calitate. Eliza, te rog. Da, foarte pe scurt și eu. Cred că ar trebui să facem tot ce putem pentru a îndeplini calendarul. Sunt de acord că este o procedură foarte pripită, dar n-ar trebui să fie Parlamentul instituția care să provoace întârzieri. Deci, din câte am înțeles din propunerea președintei, sunt de acord să facem tot ce putem pentru a respecta termenele și în felul acesta să nu devenim noi scuza, ca să zic așa, pentru întârzierea acestui proces. Werner, trebuie să mergem mai departe la punctele care sunt pe ordinea de zi. Ați-am auzit propunerea? E complexă. Da, pentru că tema este foarte complexă în ceea ce privește uh, modul în care putem să avem o supraveghere bancară prin BCE. Eu cred că e sarcina noastră nu doar să cerem să se respecte drepturile noastre, ci să avem și o dezbatere intensă, cum trebuie. De aceea aș vrea ca în, cadrul acestui, în cazul acestui regulament să organizăm o audiere repede repejor, pentru că nu e o amânare. Uh, astfel am reușit să eliminăm toate rezervele pe care le avem și, da, e bine, eu îi înțeleg pe colegii, ei nu vor să fie vinovați de o amânare. Dar nici eu nu vreau să mă fac vinovat de o soluție proastă și nu vreau să contribui activ cu propria uh, mea dezicere de rolurile noastre și de rolul AEB. Deci, ar trebui să avem un exemplu aici. Politica agricolă comună de 20 de ani de zile a fost prelucrată prin astfel de metode pe când noi nu eram în codecizie. Bine, bine, am înțeles, dar eu voiam de fapt doar audiere. I, I, I know it's quite exciting. Știu că este o temă foarte interesantă. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să încercăm să găsim un pic de timp pentru o audiere. Cred că ar trebui să respectăm termenele scurte pe care le-am stabilit pentru amendamente și pentru raport și aceasta pentru a vedea ce face după aceea Consiliul. Pe 8 octombrie se întâlnește Ecofinul și va trebui să vedem ce se întâmplă acolo, ce se întâmplă la Consiliul în legătură cu calendarele, cu termenele și dacă se mai anunță ceva. Și dacă există indicii atunci de la Consiliu că vor avea nevoie de mai mult timp, atunci ne vom putea permite și noi să avem mai mult timp la dispoziție, fără ca pentru aceasta să fim învinovățiți. Și oricum, și Comisia și președinția trebuie, ne-au dat indicații în ceea ce privește cerințele de capital că noi am fi provocat întârzieri. Deci nu vreau să se întâmple la fel și aici. Și pentru că uh, mass media e foarte interesată de astfel de știri, iată, nu se pot uh, lua decizii asupra cerințelor de capital din cauza Parlamentului. Deci, ei ne vor învinovăți pe noi pentru toate greșelile lor. Așa că cel mai bine ar fi să începem rapid și după aceea vom vedea ce se va întâmpla. Marian, în sfârșit, cred că pot să-ți dau cuvântul. Ja, voorzitter. Voorzitter, u hebt... Eh, Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc. Avem un text uh, pe care l-am îmbunătățit după uh, vacanța de vară. Conferința președinților ne-a cerut un text. AFCO va coopera cu noi și ne va ajuta și aș vrea să spun tuturor colegilor că mandatul nostru se bazează pe articolul 225 din tratat și ar trebui să facem din acest raport o rezoluție legislativă. Deci asta înseamnă că în concluziile noastre va trebui să avem o listă prin care punem o serie de întrebări comisiei în legătură cu ce va face din punct de vedere legislativ. Aceasta în cadrul tratatului și dacă respectăm regulile tratatului. Dar aceasta nu ne împiedică să luăm măsurile necesare, dar nu putem uh, cere comisiei să facă propuneri specifice, pentru că aceasta fie o procedură absolut diferită, cum știe toată lumea. Aș vrea să vă reamintesc că mandatul ne-a fost dat chiar înaintea verii. Colegii au primit un document de lucru în jur de 3 septembrie, un document care a fost folosit la audierea domnului Draghi, Barnier și Ren și pe baza lucrurilor care fuseseră deja hotărâte și votate, de deciziile care fusese luate și observațiile făcute, comentariile făcute cu ocazia audierilor. Pe 7 septembrie am prezentat un proiect de raport și acolo a trebuit să mă grăbesc și trebuie să menționez acest lucru au fost uh, vacanțele la mijloc, după aia a trebuit să mm, reacționez foarte rapid, dar în sfârșit avem un document care poate reprezenta un punct de plecare pentru negociator și pentru cei patru președinți care trebuie să pregătească o strategie pentru întărirea unei adevărate uniuni economice și monetare. Deci va trebui să profităm de această ocazie, cel puțin aceasta a fost decizia noastră și deci să lucrăm rapid. Iată, propunerea o aveți în față și pe baza ei vom putea lucra mai departe. În acest raport avem uh, foarte multe considerente. În general, nu acesta este stilul meu, încerc să fiu cât mai succintă, dar aici era vorba de o filozofie pe termen lung, unde încotro ne îndreptăm cu această foaie de parcurs. Uh, trebuia să urmăm uh, pilonii care fuseseră fixați de cei patru președinți și de Van Rompuy și după aceea să elaborăm câteva propuneri în funcție de convingerile noastre. Așa că în aceste considerente, la fiecare punct, am încercat să am uh, un raționament foarte clar pentru a arăta care este voința noastră politică și de acolo să deducem niște întrebări adresate Comisiei și eventual și propuneri care să fie utilizate pentru întâlnirile pregătitoare pentru raportul lui uh, Van Rompuy din octombrie, care va fi prezentat după aceea în decembrie. Încerc să fac o prezentare logică. În prima parte am făcut o analiză a situației actuale. Arăt că într-o economie globalizată ca a noastră, o, o economie digitală, avem nevoie de o mai mare integrare, că trebuie să ne unim forțele și pentru a avea un cuvânt de spus asupra viitorului nostru, acest lucru este absolut necesar. Pentru că altfel vom fi lăsați la colț și ne vom afla undeva la marginea procesului de globalizare pentru că nu vom mai avea nicio putere de influență. Deci va trebui să ne integrăm din ce în ce mai mult. Bineînțeles că lucrurile sunt și mai evidente în urma crizei. Am văzut care sunt vulnerabilitățile zonei euro și ceea ce ne-a arătat criza, de asemenea, este că această zonă euro nu este destul de pregătită pentru a face față problemelor care au apărut. A trebuit uh, să găsim uh, soluții imediate, a trebuit să luăm decizii foarte rapide, în afara cadrului comunitar, s-au luat măsuri interguvernamentale care au fost uh, criticate foarte mult și nu au fost eficiente, deci trebuie să se facă altceva. Se vorbește aici despre o coordonare pe termen lung a politicii economice, financiare și bugetare și măsuri de aplicare uh, coerente. Obiectivul este acela de a face ce trebuie pentru a îmbunătăți structurile și pentru a, a reabilita încrederea cetățenilor. Cetățenii nu mai cred în noi, nu mai au încredere nici în instanțele politice, nici în cele financiare și ne-am putea aștepta la niște soluții de la instituțiile europene. Deci se așteaptă foarte mult de la noi și știm foarte bine care este sarcina noastră. Statele și șefii de state și de guverne au un rol important de asemenea. Ei trebuie să susțină în continuare moneda euro și aceasta prin atitudini care să le permită o mai bună comunicare. Și subliniez această chestiune pentru că cred că ei ar trebui să fie dispus și ar trebui să le cerem ca de exemplu atunci când are loc un summit și se ajunge la un acord sau altul, să se explice cetățenilor care este acordul și care este interesul cetățenilor în acesta. Pentru că aceasta este în interesul Europei și al cetățenilor în general și să nu avem uh, comunicări diferite în funcție cu decizia care a fost luată pentru a arăta uh, opiniei publice că fiecare a susținut un punct de vedere sau altul. Cred că punctele de vedere și deciziile luate trebuie susținute în mod uniform. Ceea ce am constatat de asemenea în cadrul crizei este că există o linie de demarcație între zona periferică și restul și centrul respectiv. Acest lucru nu mai este posibil și va trebui să dăm dovadă de solidaritate, să ne asumăm responsabilitățile, însă, dacă vrem să fim responsabili, atunci trebuie să fim și solidari ambele merg mână în mână. Toate statele membre trebuie să-și respecte angajamentele, acest lucru este absolut necesar pentru a implementa deciziile luate. Sunt multe decizii care nu au fost implementate încă, e vorba de un proces foarte lent, dar avem nevoie și de o orientare foarte clară. Dacă reușim să ajungem la un acord politic referitor la foaia de parcurs, atunci în sfârșit vom putea acționa cu adevărat. Însă primul lucru pe care l avem de făcut este să depășim această criză. Acesta este cel mai important. Există de asemenea alte paragrafe referitoare la raportul președinților Van Rompuy și restul, deciziile Consiliului European. Cred că ne putem bucura că pentru prima oară în sfârșit există un mandat din partea Consiliului European pentru a avea o viziune pe termen lung. Era un lucru absolut necesar să știm încotro ne îndreptăm și există de asemenea o serie de elemente care ne permit să mergem în acest sens. E nevoie și de măsuri structurale pentru aceasta. Există măsuri pe termen lung care au fost concepute, însă trebuie să spunem că aceasta nu ne împiedică să avem și măsuri pe termen scurt care să fie implementate. Deci, într-un fel, ar trebui să folosim două viteze s-ar putea să existe tot felul de sugestii în ceea ce privește reforma tratatelor, dar și acest lucru este o viziune pe termen lung. Cred că există deja o posibilitate prevăzută în cadrul tratatelor, pe aceasta trebuie să ne axăm și dacă vom reuși să arătăm cetățenilor că suntem în stare să facem ceva cu ceea ce avem astăzi, atunci vom reuși să modificăm și tratatele pe viitor să lucrăm cât mai mult uh, cu toate statele membre. Aceasta este o preocupare care a fost exprimată aici, în cadrul comisiei noastre, dar trebuie să ținem cont și de specificitățile zonei euro și câteodată există nevoia de a lua anumite decizii pentru grupul celor 17. Iar obiectivul nostru, în măsura posibilului, este acela de a încerca de fiecare dată să facem ceva cu cei 27 și, dacă e nevoie de măsuri specifice pentru cei 17, acest lucru se poate face și celelalte state membre să poată participa și ele. Există aici și dorința de a menține Uniunea Europeană și piața unică care să-și uh, joace rolul. Referitor la Uniunea Bancară, s-au um, prezentat câteva propuneri de inițiativă, am dezbătut deja ieri și azi dimineață propunerea unui mecanism de supervizare unic și propunerea a domnului Hockmar, a raportorului, în ceea ce privește depozitele de garanții. Bineînțeles că trebuie să lucrăm mai departe în acest domeniu, însă aceasta ne permite să ne gândim la viitor. Ce înseamnă o adevărată uniune bancară? Înseamnă să avem propuneri pe care să le analizăm și acestea să fie implementate. Însă, în raportul acesta și sper ca și prin raportul domnului Van Rompuy să mergem mai departe către o adevărată uniune bancară. Iar în raportul nostru, dincolo de aceste propuneri concrete, sper să mergem spre o adevărată uniune bancară. Aștept uh, și reacțiile dumneavoastră la diversele puncte pe care le-am propus uh, aici. Uh, se sublinează de asemenea faptul că BCE-ul este un adevărat pilon al Uniunii Economice și Monetare și că trebuie pus capăt acelui cerc vicios între crizele bancare și criza deficitului public, că avem nevoie de un mecanism de supervizare european, de un sistem de depozite de garanții, de o reglementare în ceea ce privește mecanisme de soluționare a litigilor și dacă avem o supervizare la nivel european, cred că mecanismele de uh, soluționare a litigilor și depozitele de garanții sunt uh, um, ambele necesare pentru că altfel pot apărea tensiuni și am putea ajunge la situații de nedorit. Însă aceasta, bineînțeles, e pe termen lung ar trebui să ajungem la o adevărată uniune bancară, pentru că dacă lucrăm alături de BCE, asta înseamnă că suntem în zona euro și va trebui să ne asigurăm că avem o bună funcționare a pieței unice și o liberă circulație a capitalului. Referitor la mecanismul de supervizare, eu am fost de acord cu propunerea făcută de BCE, alții ar fi dorit să uh, dea un alt mandat MOMS-ului. Eu n-am prea multă informație, însă cred că trebuie să știm dinainte că există câteva conflicte și câteva tensiuni între, pe de o parte, independența BCE-ului și responsabilitatea pe care o va avea un astfel de mecanism de supervizare. Și acest lucru trebuie exprimat în cadrul foii de parcurs a domnului Van Rompuy. Responsabilitatea democratică este un concept esențial care trebuie subliniat. Aici putem avea o dezbatere în detaliu și cred că această dezbatere poate avea loc atunci când vom avea instrumente pentru a ajunge la o adevărată responsabilitate. În ceea ce privește BCE-ul, avem un minim de 17 state membre, însă ar trebui să vedem dacă tratatul nu ne-ar permite să mergem mai departe, să introducem și alte state membre care să aibă același cuvânt de spus. Acest lucru trebuie verificat în tratate, iar mecanismul de supervizare ar trebui să poată fi și el aplicat celorlalte state membre. Depozitele de garanții. Și aici se vorbește despre ele în raportul Van Rompuy. Este o chestiune foarte importantă. E vorba aici de protecția celor care fac economii, un lucru important pentru cetățeni, dar și pentru bănci pentru că e important ca cetățenii să aibă încredere în sistemul bancar. Atunci când există un risc sistemic pentru sistemul bancar, trebuie să fim foarte atenți să asigurăm anumite garanții, însă uh, să nu introducem aici un hazard moral. Cred, deci, că va trebui să continuăm pe acest drum și sper să ajungem foarte rapid la soluții practice. Pe termen lung, eu pledez pentru un singur sistem de depozite de garanții. Pentru că avem nevoie de un fond de, de soluționare separată, un fond pentru depozite de garanții separat, de asemenea, sunt lucruri pe care le-am dezbătut deja și eu cred că e important să avem acest fond european. Iar fondul pentru soluționarea uh, conflictelor și aici uh, e aceeași problemă ca și pentru depozitele de garanții. După aceea, al doilea punct, Uniunea Bugetară. Și aici am avut dezbateri de ani de zile în legătură cu supervizarea. Cred că acum ar fi momentul să mergem mai departe și s-au făcut foarte multe propuneri, uh, altele sunt în curs și avem deja multe lucruri, atunci mă întreb de ce mai avem nevoie. Eu aș propune să implementăm deja acel pachet de doi. Acum ne aflăm într-un trialog, trebuie să facem compromisuri pentru a face progrese, să ratificăm pachetul bugetar și să vedem cum uh, putem să uh, acordăm responsabilitățile necesare comisarului pentru uh, zona euro avem nevoie de instrumente de stabilizare a zonei euro, astfel încât să putem lucra în continuare la nivel comunitar cu ajutorul acestor noi mecanisme bugetare. În acel pachet dublu se spune că cheltuielile naționale ar trebui să fie supuse unui proces de notificare mai exact și există chestiunea cheltuielilor pentru datoriile, datoria europeană. S-a vorbit foarte mult în acest sens și sunt foarte multe condiții care ar trebui să fie îndeplinite, iar dacă ne grăbim foarte mult, am putea ajunge într-o situație de necontrolat și nu ne dorim aceasta. De asemenea, e nevoie de multe reforme, iar statele membre ale Uniunii Economice și Monetare trebuie să se poarte ca atare. Nu se poate lua o decizie doar în propriul său colț. E nevoie ca aceste decizii să se ia în cadrul Uniunii Economice și Monetare. Și reamintesc că pactul pentru creștere și locuri de muncă este o chestiune europeană, există și chestiunea fiscalității și cred că colegii care sunt interesați de acest lucru trebuie să recunoască faptul că dacă vorbim despre buget, vorbim și despre fiscalitate și avem nevoie de o politică echitabilă pentru toate statele membre. Iar legitimitatea democratică. Criza ne-a făcut să avem dezbateri uh, profunde în legătură cu guvernanța economică și monetară și de asemenea în legătură cu uh, felul democratic sau nu în care se iau deciziile. Și cred că în acest context ar trebui să ne organizăm mai bine. Aș vrea să cer Comisiei Constituționale, pentru că ea este cea responsabilă de aceste chestiuni, că dacă trebuie să avem o foaie de parcurs concepută în prezența Parlamentului, în afară de cei patru președinți, atunci cred că ar trebui să avem o bază comunitară prin procedură de codecizii în care Parlamentul să contribuie și Uh, Parlamentul ar trebui să fie informat în mod democratic, iar în ceea ce privește Troica, trebuie ca și Comisia să fie uh, ascultată și, și Comisia să fie responsabilă și să ajungem la un nivel mai mare de transparență în ceea ce privește deciziile luate la ECOFIN. Iată care sunt principalele idei politice. Puteți să adresați întrebări. Întrebările care sunt adresate Comisiei se află în anexă și acum aștept sugestiile, comentariile dumneavoastră, propunerile pe care doriți să le faceți și sper că împreună să prezentăm un raport de calitate. Mulțumesc! Um, Mulțumesc! Avem foarte mulți membri activi uh, pe lângă raportorii din umbră și mereu ascult plângeri că nu reușim să avem suficient timp de dezbatere și că există un timp disproporționat alocat uh, raportorului. Îmi pare rău că n-am pornit ceasul ca să uh, cronometrăm totul de la început. Ei bine, da, urmează raportorul din umbră, domnul Gualtieri, care era raportor la AFCO, va uh, beneficia de același tratament precum a fost tratat și AFCO la, și raportorul nostru la AFCO, 5 minute și restul 3 minute și dacă e nevoie vom uh, utiliza restul timpului pentru a-i uh, oferi raportorului impulsuri decât să tot ascultăm pe raportor, pentru că raportoarea are nevoie de input, publicul are nevoie de input. Marian, dacă nu te deranjează, așa voi proceda. Raportor din umbra, așadar 5 minute, restul trei. Bine, o să citesc lista. Werner Langen e primul, dar el oricum a vorbit deja destul și nici nu e raportor din umbră. După raportor din umbră. Ferreira, Astrid Lulling, Serpa Pitikainen, Wolf Klintz and Diogo Feo uh, and anybody else who... Și cine mai dorește și după aceea... Invelt, Sven Giegold, Ivis Strejek, Maria, Marisa Matthias, uh, I'm not sure whether there's anybody here from... Nu știu dacă e cineva de la FD aici. So Galtieri, so, right, Liam. Liam. Bun, trei minute. Am trei minute, bun. Aș dori... Am cinci minute, perfect. Aș dori să felicit pe Marian Tyson pentru proiectul de raport pregătit atât de rapid dar uh, având în vedere urgența pe care ne imprimă criza și având în vedere summitul din octombrie, la care, înainte de care trebuie să ne exprimăm, a trebuit într-adevăr să lucreze repede. Acum, prezenta foarte rapid principalele aspecte. Nu trebuie să uităm principalul obiectiv al acestui raport, și anume să reacționăm la inițiativa Consiliului European. Deci n-aș vrea să facem o listă. În legătură cu Uniunea Bancară, eu cred că ceea ce propuneți este o bază bună de plecare în ceea ce privește fondul de uh, garanții uh, și fondul de redresare. Deci cred că este un, o bază bună. Apoi, cu siguranță va fi o dezbatere în legătură cu supra... domeniul de supraveghere al Băncii Centrale Europene. Trebuie să acopere toată Uniunea Europeană sau doar zona euro. Este o dezbatere pe care o vom avea cu siguranță. În ceea ce privește acum um, Uniunea Bugetară, eu cred că principalul aspect este să facem un pas înainte pe calea federalismului, dar și un pas înainte pe calea democrației, pentru că fără un pas pe, pe calea democrației, acest federalism va fi înțeles ca un federalism al tehnocraților. Deci sunt de acord cu Marian, spune că rolul Parlamentului trebuie consolidat, trebuie sporit, mai ales în ceea ce um, privește codecizia în cadrul semestrului european și aici trebuie mers mai departe decât se propune în raport, adică în amonte, Înainte de raportul AGS, Parlamentul trebuie să fie asociat la procesul conceperii semestrului european. Există un punct important în legătură cu Uniunea Bugetară, care este coordinarea ex ante. Coordinarea ex ante impune anticiparea situației macroeconomice, macroeconomice anului uh, următor, ținând cont de poziția în cadrul ciclului. Adică trebuie să se țină cont de imperative de investițiile necesare în fiecare economie și uh, în ceea ce privește regulile de aur, știți care este poziția noastră a socialiștilor. Considerăm că nu trebuie să țină cont de uh, cheltuielile de investiții publice în calculul deficitelor. Uh, dar în cadrul unei coordonări exante trebuie să țină cont de situație, adică dacă suntem în, stare de, în situație de recesiune sau de uh, șomaj redus. Spania și Portugalia a scăzut ritmul reducerii deficiturilor. În uh, circunstanțe excepționale, coordonarea exante trebuie să permită să țină cont de astfel de situații pentru țările respective. De asemenea, lipsește încă un lucru în Uniunea Bugetară. Când domnul Van Rompuy vorbește de un ministru de finanțe care va gestiona un buget uh, totală, eu cred că ne întinde o mână. Nu poate să existe disciplina bugetară comună fără, efecte, fără eforturi comunitare pentru a face ceea ce se făceau înainte bugetele naționale la nivel de investiții și este important acest lucru în cadrul strategiei UE 2020. Deci cred că trebuie să depunem amendamente în acest sens. Apoi, în ceea ce privește Uniunea Economică, ați făcut aluzie adineauri la reformele structurale și fiscale. Bineînțeles, acestea trebuie făcute, dar trebuie să tragem concluziile, pentru că acestea au fost făcute, s-au centrat pe reducerea costurilor muncii și reducerea fiscală. um, taxelor sau uh, a fost uh, bazate pe reducerea uh, pe progresele sistemelor fixale. Rezultatele au fost așa și așa. Noi dorim o politică pe doi piloni, o bună reformă structurală pe de o parte și o bună politică conjuncturală cu o coordonare exante pe de altă parte. Și astfel vom acționa coerent cu această analiză. O ultimă idee pentru a ameliora raportul ar fi să uh, Reducem angajamentele statelor um, din iunie pentru pactul de creștere, deci să transpunem aceste angajamente în dreptul comunitar, mai ales în ceea ce privește reechilibrarea politicilor macroeconomice. Deci noi vom depune amendamente uh, legătură cu toate aceste aspecte și sunt sigur că vom găsi cu raportorul ceilalți raportori de urmă un compromis care să permite Parlamentului să uh, își aducă contribuția uh, la, pe acest subiect. Mulțumesc, Jean-Paul. Doamnă președinte, nu doresc să vă monopolizez, doresc doar să notați că la următoarea ședință a coordonatorilor trebuie să ne organizăm mai bine în ceea ce privește uh, timpul de luare cuvânt această dezbatere în care fiecare ne simțim frustrat, chiar dacă avem uh, un timp de luare a cuvântului. Mulțumesc! Sunt de acord. Cea mai mare problema noastră este că nu avem suficiente ședințe acestei comisii pentru volumul nostru de muncă. Acesta este adevărul. Urmează acum Sofie domnule Mulțumesc, președinte. Voi încerca să mă limitez la minutele alocate. Salut această propunere de raport venită din partea doamnei Tyson și cred că pot să adopt cu ușurință tot ceea ce ne-a propus. Toate amendamentele pe care le vom face vor merge în aceeași direcție și nu mai vor uh, consolida formulările dumneavoastră, nu le vor ciunti. Sunt de acord că există un tipar, mai ales la Consiliu, se fac uh, anunțuri grandioase care anunță un viitor extraordinar, după care totul se plioștește. Acesta este semnalul pe care îl transmit uh, nu doar cetățenilor, ci un, un semnal pe care îl transmit și restului lumii, pentru că părem să fim um, preocupați doar de noi înșine și nu și de ce se întâmplă în restul lumii. Mulți oameni, și știu asta, cred că lucrurile se mișcă prea repede și prea departe. Dar eu cred că ar trebui să avem grijă să nu repurtăm bătăliile din trecut. Să știm exact în ce direcție trebuie să mergem. Problema este că am vrea să fie o pauză, să apăsăm butonul de pauză, dar lumea nu cunoaște butonul de pauză că atunci momentele jumătăților de măsură și a, a, ale pașilor mici au trecut. A sosit momentul să mergem în direcția potrivită. Problema este că încurcătura în care ne aflăm la ora actuală este rezultatul faptului că Europa nu a evoluat neapărat prea repede, ci prea încet. Și o spun încă o dată, Parlamentul European a facilitat multe dintre soluții, dar și noi ar trebui să fim critici față de propriul rol și față de credibilitatea noastră, pentru că și noi uneori uh, suntem cei care încetinim procesul. Legitimitatea democratică nu este un apendice nerelevant, pentru că legitimitatea democratică uh, nu este doar în sistemele pe care le creăm și în instituții, ci, după cum a subliniat și antevorbitorul meu, în procesele care uh, pavează drumul către obiectiv. Avem nevoie de sprijin public și nu este vorba doar despre uh, reuniunile în spatele ușilor închise a unor înțelepți. E foarte important să creăm o uniune politică. Asta este partea soluției. Ceva mai în detaliu acum, referitor la supervizarea, a, rolul de supervizare acordat BCE. Pe bună dreptate, raportoarea menționează dilemele care există cu privire la independența BCE, de exemplu, și faptul că nu uh, sunt acoperite toate statele membre. În același timp, noi vrem și trebuie să progresăm repede și să găsim soluții pragmatice. Indiferent ce facem, trebuie ca operațiunile de supervizare să fie clar uh, delimitate de celelalte. Toate țările europene uh, și țările non, uh, toate țările europene trebuie să fie acoperite și țările din non-euro, pentru că până la urmă și acești, acestea vor adera la zona euro mai devreme sau mai târziu. E important să avem nu doar supervizare, ci și celelalte elemente pentru o uniune monetară adevărată. Nu putem să lăsăm nimic la latitudinea viitorului. De asemenea, riscul suveran trebuie să fie mutualizat, iar uh, cu privire la Ministrul de, Ministerul de Finanțe, eu cred că un asemenea ministru sau comisar ar trebui să fie răspunzător individual. Asta este slăbiciunea sistemului la ora actuală. Avem doar răspundere colectivă. Am și o ultimă observație. Raportul este despre crearea unei uniuni monetare și economice, dar recent aspectul, aspectele care au ieșit în, uh, au fost puse în evidență au fost cele monetare. Dar să nu le uităm nici pe cele economice, pentru că țin de piața internă, avem recomandări Europa 2020, inovarea pieței uh, muncii și multe altele. Mulțumesc pentru atenție. Sofie, îți mulțumesc. Sven? Sau, nu știu, cineva mi-a spus că tu intervii primul, dar dacă e Filip, foarte bine, voi sunteți interșanjabili. Da, așa este, doamnă președinte. Mulțumesc pentru proiectul de raport. Vreau să spun că salut această inițiativă, dar nu sunt de acord cu tine când spui că putem să rezolvăm criza doar cu instrumentele pe care le avem în tratat acum și, în al doilea rând, că nu putem să depășim aceste medii din punct de vedere juridic. Văd ce s-a întâmplat uh, în ultima vreme. Herman Van Rompuy, foarte precaut, uh, foarte prudent, menționează erorile din tratat, dar acum avem și raportul Westervele, care clar depășește tratatul. Se spune că vom fi uh, precauți, dar de fapt noi ar trebui să fim cei care gândim uh, înainte. Dubiile de la Consiliu Există, uh, există dubii la Consiliu, dar chiar și așa ei sunt mai deciși decât noi. Așa că am, mai avem un exemplu cu euroobligațiunile. Am văzut ce putem face, dar și ce putem să facem dincolo de tratat. Și n-ar trebui să ezităm să depășim tratatul, pentru că, după cum v-am spus ieri, eu cred că în ceea ce privește Uniunea Bancară, aici e vorba de un alt raport, uh, nici nu are rost să vorbim despre asta. Toate pozițiile noastre vor fi determinate în raportul legislativ. Cu privire la Uniunea Bugetară și Economică, am putea să spunem câteva lucruri, sigur, ținând cont și de tratat și aș putea să repet ceea ce a spus Sofie, care ne-a amintit de strategia Europa 2020. Toată lumea o uită. Noi am insistat ca obiectivele acestea să fie foarte stricte și obligatorii. Suntem serioși sau nu? Nu trebuie să uităm asta pentru că suntem în criză. Din potrivă, ar trebui să facem din astea o, o prioritate pentru că suntem în criză. Și mi-ar plăcea să văd o poziție îndrăzneață a Parlamentului aici. Pentru mine, elementul cheie este răspunderea democratică. După cum a spus Liam, nu toată lumea va putea să treacă cu ușurință peste. Există țările destinatare sau țările mai uh, la periferie care nu vor uh, accepta această schimbare. Și chiar dacă o vom avea, nu sunt sigur că ei vor crede în ea. Deci e un sector în care Westervele a mers mai departe decât oricine, iar așa chiar să mergem mai departe decât Westervele. Și cred că putem și ar trebui să facem. Pentru că Parlamentul trebuie să fie garantul răspunderii democratice sporite. Altfel, eu nu văd care este rolul și uh, funcția noastră aici. Dacă vrem uh, garanții de depozite, asta înseamnă solidaritate financiară. Dacă vrem rezoluție bancară, iarăși solidaritate. Dacă vrem euroobligațiuni, la fel. Nu există impozitare fără reprezentare. Nu putem să avem răspundere financiară fără democrație. Pentru mine, acesta este lucru pe care trebuie să-l obținem cu acest raport din propria inițiativă. Dacă e un lucru pe care oamenii și-l vor aminti, atunci acesta trebuie să fie că noi am fost cei care au stabilit arhitectura democratică a unei Europe federale ca să nu evităm să fie o, federa- ca să evităm să fie o federație de tehnocrați. Oamenii o vor respinge și eu nu o să-i condamn. Eu sunt democrat înainte să fiu verde, sunt democrat înainte să fiu european, pentru că asta ne definește ca politicieni și ar trebui să facem din asta principalul nostru obiectiv. Mai sunt și alte aspecte, dar eu vreau să ne axăm puțin pe problemă și să nu tot repetăm ceea ce s-a spus. Și, Mariane, vreau să-ți spun un lucru. Știu că la uh, CCCTB s-a făcut un salt înainte între uh, punctul de plecare și rezultatul final și eu știu că poți să faci asta, așa că eu te provoc. Hai să, fii și, să fim mai uh, ambițioși, să, să ne permitem să facem mai multe. Mulțumesc, Ivo. Mulțumesc. Mulțumesc! Vreau să spun un lucru. Eu înțeleg că ne confruntăm acum cu adevărate provocări. Raportul s-a încadrat bine în această dezbatere. Cu siguranță vom depune amendamente și ne bucură faptul că doamna Tyson și-a prezentat raportul astfel. Dar trebuie să vedem în ce cadru ne învârtim. Doamna Tyson, din uh, prezentarea dumneavoastră a rezultat faptul că tratatul este precondiția și că o respectăm. Dar întrebarea primordială este dacă va exista o Europa centralizată la un moment dat sau dacă vom uh, rămâne neputincioși în fața globalizării. Nu este atât de ușor. Nu trebuie să uh, milităm pentru o funcție de monopol unional bancar. Avem nevoie de o competitivitate amplă pentru o piață internă pe deplin funcțională. În opinia mea, acestea sunt precondițiile, iar uh, aceste principii nu au fost suficient ancorate în propunere. Da, avem nevoie de diversitate, avem nevoie, uh, trebuie să ne utilizăm uh, șansele care ne stau înainte, dar mi se pare că aceste elemente nu sunt suficient subliniate în raport. Separarea între statele centrale și statele periferice din Europa. Dezbaterea despre viitorul Uniunii Europene și evoluția Uniunii trebuie să cuprindă, nu-i așa, toate sectoarele și toate statele membre ale Uniunii Europene. Cei care se află în centrul Uniunii nu au automat niște drepturi, iar uh, zonele periferice nu sunt întotdeauna cele care nu au dreptate. Eu cred că este esențial să ținem cont de aceste procese care se întâmplă acum, astfel încât prin intermediul acestora să creăm o uniune adevărată, care să uh, ilustreze ceea ce a spus și domnul Barroso, cu, să avem control democratic. Acesta este foarte, foarte important și nu pot decât să uh, îl aplaud pe domnul Lambert pentru mesajul său un uh, proces precum acesta trebuie să fie profund democratizat. Pentru asta e necesar să discutăm cu cetățenii și să implicăm parlamentele naționale. Iar um, procesul de ratificare trebuie să fie unul pe deplin acordat la Constituțiile statelor membre. Dacă nu se respectă aceste principii de bază, atunci nu vom avea succes. Doar astfel proiectul de față poate să devină o poveste de succes. Să avem un mecanism unic de supervizare, deci. Multe dintre statele membre sunt uh, în zona euro, altele însă nu. Trebuie să stabilim foarte clar care sarcini sunt distribuite cărui membru. Sigur că vrem ca statele euro să aibă o autoritate unitară de supraveghere, un mecanism unitar, dar cine va avea ultimul cuvânt de spus? Membrii non-euro sau ceilalți? Sau vom avea două categorii de state membre? În Cehia, de exemplu, Banca Centrală este mecanismul superior de supraveghere și garantează stabilitatea sistemului financiar. Dar această bancă nu va avea ultimul cuvânt pentru că nu poate implementa garanțiile. Asta este o problemă pe care o avem nu doar în Cehia, ci este clar răspândită. Cu privire la uh, garanțiile pentru depozitele europene, pentru stabilitate este un lucru de la sine înțeles. Și e foarte important să țintim către o stabilitate financiară sporită în fiecare stat membru. Regulile pieței interne trebuie respectate, dar eu mă tem că uh, ar putea să fie create două categorii de bănci, unele cu acces la mijloace publice, altele nu. Într-un considerent se spune că instrumentul cooperării guvernamentale trebuie să fie uh, consolidat și în domeniul fiscalității. Eu cred că e problematică această formulare. Mulțumesc. Mulțumesc. Marisa. Mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc raportorului Mulțumesc pentru această bază de lucru foarte bună. Având în vedere că nu am timp, uh, mă voi trece direct la aspectele care uh, îmi pun cele mai mari probleme în acest raport. Ați uh, făcut multe. Raportul de la Van Rompuy și din partea Consiliului, uh, numit spre Uniune Economică și Monetară, era cu adevărat prost. Uh, ați uh, uit, uh, nu, nu se vorbea nimic despre zonele periferice. Deci nu a fost un început bun, dar uh, deja um, proiectul dumneavoastră de raport, așa cum arată el acum, arată că se poate îmbunătăți raportul. Ați făcut referire la solidaritatea cu statele membre sunt absolut de acord cu asta, dar nu sunt de acord cu condițiile uh, puse pentru punerea în aplicare a acestei solidarități. Uh, pentru că există inegalități structurale între statele membre din cadrul Uniunii Economice și Monetare. Apoi, așa cum a spus raportorul, Trebuie să cooperăm uh, de aproape, dar nu sunt de acord cu condițiile pe care le-a stabilit. Spune că e nevoie de condiții stricte pentru uh, a evita un uh, adevărat abis se tot pună, pune uh, tot felul de condiții care nu pot fi îndeplinite în ceea ce privește disciplina bugetară. Nimeni nu poate să respecte aceste condiții. Nu e vorba de faptul că ne grăbim, e vorba de faptul că pur și simplu nu vom putea uh, sta umăr la umăr. Uh, sunt uh, lucruri care trebuie discutate um, cu atenție în această dezbatere, pentru că chiar dacă avem intenții bune, trebuie să fim consecvenți, să facem lucruri care, sau să cerem lucruri care sunt cu adevărat fezabile pentru a fi solidari. Să nu ne grăbim și uh, să punem baze sănătoase. Apoi, sunt de acord cu propunerea de a îmbunătăți răspunderea democratică în cadrul uh, mecanismului integrat de supraveghere uh, Banca Centrală Europeană, relația cu Parlamentul și reformele democratice. Dar nu sunt de acord cu um, păstrarea independenței Băncii Centrale Europene. Dumneavoastră insistați foarte mult pentru asta Banca Centrală Europeană are din ce în ce mai multă influență în reacția la criză. Mm, Banca Centrală trebuie să continue să răspundă să, și um, această răspundere trebuie să fie credibilă. O independență prea mare a băncii centrale nu va rezolva problemele. Iar apoi, când e vorba de legitimitatea democratică în supraveghere, așa cum a prezentat-o raportorul, eu cred că trebuie să mergem și mai departe. Uh, trebuie să, um, să facem în așa fel încât să dispară o tendință în acest sens um, din multe documente. Există o serie de um, reacții, răspunsuri care se suprapun fără niciun fel de supraveghere democratică asupra programelor, autorităților și așa mai departe. Deci uh, facem liste de măsuri, dar cetățenii dau din cap și se întreabă care este scopul acestor milioane de propuneri. Pentru că toate aceste propuneri nu sunt de fapt eficiențe. Cum putem să garantăm uh, eficacitatea, rezultatele acestor uh, zeci și sute de soluții care uh, Uh, nu au uh, legitimitate democratică, control democratic. Iată, mă opresc aici, vor mai face observații, aș mai face și alte observații, dar cred că principalele aspecte le-am prezentat deja. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc! Mulțumesc tuturor pentru faptul că ați respectat timpul prevăzut. Uh, Roberto Gualtieri este prezent are multe roluri, este membru supleant în această comisie, este raportor la AFCO și uh, face și parte de echipa de șerpași din, a Parlamentului European, uh, European, dar totuși are doar 5 minute. Roberto. Grazie. Mulțumesc. Proiectul meu de raport uh, este disponibil, deci vă invit să-l citiți. Eu voi prezenta nouă puncte centrale în acest raport. Raportul meu este coerent cu raportul Marianei Tyson, care îi mulțumesc pentru cooperare și obiectivul este um, integrarea acestei pe plan constituțional. Mai întâi, schimbarea tratatului. Nu există dubii că E nevoie de o reformă substanțială a tratatelor pentru a găsi o soluție stabilă la problemele legate de Uniunea Monetară. Și Parlamentul European trebuie să își exercite prerogativele instituționale în ceea ce privește inițiativa în reforma tratatelor cât de rapid. În același timp, cred că nu este realistă um, o convenție înainte de 2015 și poate nu este nici oportună pentru că un proces strict realizat în cadrul ingineriei instituționale nu va obține consensul cetățenilor, care cred că trebuie obținut în timp, pregătindu-l. Și deci sunt de acord cu poziția din raportul Tyson, conform căruia uh, nevoia de a reforma tratatele și din punct de vedere al Parlamentului trebuie pregătită. Nu trebuie să ne împiedice, ci din potrivă trebuie să ne impune să acționăm rapid în cadrul juridic, cadrului juridic deja prezent în tratate, care permit să mergem mult mai departe decât până acum, pe de o parte, și în al doilea rând Uh, permit și prevăd chiar uh, o guvernanță pe mai multe niveluri și prevăd instrumente și proceduri specifice pentru o integrare sporită a țărilor care doresc să o facă, mai ales a țărilor din zona euro. În al treilea rând, cred că a face mai multe pentru a consolida Uniunea Economică și Monetară, trebuie să este un efort care trebuie să se înscrie în cadrul juridic instituțional prezent al Uniunii Europene. Trebuie să abordeze mai ales principala problemă, principala slăbiciune a guvernanței economice, care este instituțională și democratică. Deci problema deficitului dem- democratic și legitim- lipsa de legitimitate din cauza contradicției între spațiul public și politic național, așa numitul politics în engleză, și politicile europene policies. Uh, deci trebuie să se consolideze cadrul instituțional actual, nu trebuie să construim alte instituții de tip interguvernamental și trebuie să se ofere rol central instituției care reprezintă direct pe cetățeni, pe cetățenii Uniunii. În legătură cu cele patru blocuri, la primul avem puține lucruri de spus din punct de vedere instituțional, Spunem doar că tratatul prevăd și procedura pasarelei, adică a, a schimba o, a, a transforma o procedură um, legislativă specială într-una ordinară. În ceea ce privește Uniunea Fiscală, mai întâi trebuie să subliniem și din punct de vedere constituțional imposibilitatea de a consolida guvernanța monedei euro pe modelul unei uniuni a regulilor trebuie să, ca Uniunea și eu, zona euro să aibă propria capacitate fiscală și se sugerează anumite proceduri care permit anticiparea acestor um, tendințe și în cadrul juridic existent. De exemplu, un buget al zonei euro pentru acțiuni anticiclice uh, sunt idei interesante în discuție în cadrul uh, mandatului lui Van Rompuy se identifică căi pentru a folosi acest instrument foarte util, foarte important, în care acest instrument să fie plasat în cadrul sistemului uh, instituțional al UE, procedurilor de buget al UE și în cadrul sistemelor de legitimare democratică și autorității de buget pentru autoritățile bugetare, deci uh, Parlamentul European. Altfel, un buget al zonei euro în afara sistemului instituțional uh, cu uh, o um, uh, gestiune de tip interguvernamental nu este, cred, o idee bună. În ceea ce privește disciplina fiscală, subliniem faptul că articolul 136 ar consenti și să mergem mai departe decât până acum în cadrul supravegherii multilaterale și ar permite, din punct de vedere constituțional, să se consolideze rolul Parlamentului. S-au făcut propuneri concrete în acest sens. De asemenea, în ceea ce privește mecanismele de stabilitate, e nevoie de coordonarea politicilor economice și am anticipat o propunere, o, o propunere de sistem și, în fine, se, ține, se, se, se abordăm și problema relației dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Mulțumesc! Puteți să vedeți în textul scris uh, mai multe detalii. Da, ne pare rău, foarte interesant, dar mai avem multe. Acum dau doar trei minute celorlalți membri. Mai întâi, uh, Werner. Uh, Mulțumesc! O prețuiesc foarte mult pe Marian Tyson, dar nu sunt absolut deloc de acord cu acest raport. 35 de trimiteri la rezoluțiile Parlamentului, 100 de considerente și 5 solicitări pe pagina 17, plus o anexă de alte 7 pagini prin care se intervine în legislație. Deci mie nu mi se pare fezabil nici tehnic, nici politic. Eu nu cred că e de bun simț să dăm uh, așa un document uh, într-un timp așa de scurt. Mai bine Marian s-ar concentra pe solicitările noastre. Uite, astea sunt solicitările noastre și așa mai departe. La 17 se spune, solicită Comisiei ca Parlamentul European să fie luat în serios în calitate de colegiuitor. Da, suntem de acord, foarte bine. Eu chiar aș merge mai departe și aș solicita ca de acum încolo, fără nicio excepție, președintele Parlamentului European să fie un membru al grupului celor cinci. Aș sprijini pe deplin asta și, în al doilea rând, din opinia, în opinia mea, după cum a spus și domnul Gualtieri pe bună dreptate, uh, ar fi util ca atât rolul Parlamentului în calitate de colegiuitor să fie respectat, cât și să evităm pericolul în care, din, ă, din, prin prisma bunelor intenții de a crea o supervizare bancară bună, să ajungem la o fragmentare a Europei, o fragmentare prin propunerile legislative. Van Rompuy nu a propus asta. Van Rompuy în uh, primul său uh, aviz din 26 iunie și în documentul său de acum a spus că supravegherea se va face cu implicarea BCE. E cu totul altceva decât sub răspunderea BCE. Pentru că așa am reușit să fragmentăm Europa cumva cu scuza de a avea o mai bună supervizare. Nu putem să tragem, nimeni nu poate să tragă la răspundere Europa și nu se poate, îmi pare foarte rău, ca în considerente, într-o sută de considerente, să ne pierdem în trecut și să pierdem din vedere aspectele importante. O rog pe Marian Tyson să vină cu o propunere comprimată, să vină cu un text condensat, adică să ajungă direct la concluzii și să facă trimitere la grupul de experți. Eh, la grupul de înțelepți, mă scuzați. Ce vrem noi să facem? Să lucrăm în paralel eh, acum când avem atâtea probleme pentru că nu avem eh, respectarea drepturilor noastre democratice? Ne facem de minune în lume. Domnul Van Rompuy Barroso, președintele Schulz și ceilalți sunt cinci oameni care uh, săptămâna trecută a fost rugat să însoțească documentul Van Rompuy. Noi unde ne mai aducem contribuția? Dacă abord, adoptăm acum acest amendament și ne pierdem în nu știu câte sute de amendamente, nu știu, mie îmi vin în minte vreo 110, de exemplu, 110 amendamente. Așa că haideți, dragii mei, vă rog frumos să luăm lucrurile în serios și, Marian, te rog din suflet să ne faci o versiune prescurtată de două pagini, ca bază de lucru și apoi să putem să respectăm calendarul. Mulțumesc! I have to Mulțumesc! Uh, trebuie să apăr pe doamna raportor în ceea ce privește formatul raportului. Acesta este formatul în care trebuie să facem rapoartele de uh, inițiativă legislativă. Așa sunt regulile. Deci se pună aspecte cheie și apoi se poate pune anexa. Eh, dar puteți, bineînțeles, spune președintelui, comisiile pot să stabilească propriul, eh, propriile legi. Dar în rest, sunt într-o poziție foarte dificilă, Verna, nu pot să spun mai mult de atât. Acum, eh, Peter Simons. Mulțumesc. Dragi colegi, și eu rog prudență. Filip a spus de la bun început că trebuie să arătăm că suntem uh, serioși, că ne asumăm inițiativa. Dacă ceilalți nu sunt, atunci sarcina noastră este de a aduce aceste subiecte în discuție. Foarte multe uh, Uh, idei europene sună bine, sunt trimise acolo în lume, fără a cunoaște consecințele. Și vreau să spun și eu asta. O, un sistem de garantare a depozitelor în plan european sună super. Sună atât de bine ca și cum mai spune să nu mai fie foamete în lume. Dar trebuie să creăm precondițiile, ca mai apoi să mă gândesc, e de bun simț sau nu să fac asta? Dar cât timp eu nici măcar nu știu cu supravegherea dacă toate băncile vor acționa unitar și vor oferi servicii de calitate verificabile, atunci cum vreau eu să-i explic unui depozitar din Europa că banii, tăi care sunt, că banii lui care sunt în, uh, într-un depozit uh, sunt uh, automat vizați niște, supravegheați, mă scuzați, niște bănci prost reglementate. Parlamentul cere maximum din partea tuturor. Am vrea să avem posibilitatea de a interveni în cazul în care se ajunge la un mic colaps al unei bănci. Pe când comisia vine și spune că trebuie să ținem cont de băncile relevante pentru sistem. Ei bine, dacă ajungem într-o asemenea situație în care vom avea un sistem unitar prost gestionat de garantarea depozitelor, care este responsabil apoi de restructurare și dacă trebuie apoi să salvgardăm o bancă, și dacă mai apoi suntem supra-solicitați în Europa și dacă apoi într-o altă țară e un colaps bancar, ce se întâmplă cu contribuabilul? Din nou trebuie să suporte consecințele. Oare am luat povara de pe umerii contribuabilului sau mai degrabă i-am aruncat în cârcă noi riscuri? Avem de răspuns la atâtea întrebări. Înainte să intrăm în aceste detalii, trebuie să răspundem, oare putem să punem sub o umbrelă toate băncile? Oare piețele bancare nu sunt atât de diferite de la un stat membru la altul? Mă uit către colegul Gualtieri. Cum am vrea să avem o bancă conservatoare italiană care pe lângă de garantarea depozitelor mai are și o garantare de, institu- de instituție care este automat uh, limitată local. Cum vreau eu să îi explic unei bănci din Italia de acest gen că pe viitor, din banii săi, care trebuie să-i protejeze pe clienții săi, trebuie să acționeze pe bănci, pe piețe mult mai riscante, să ofere garanții și acolo, unde, de exemplu, sunt concentrate băncile mai mari și unde sumele sunt mult mai mari și riscul, bineînțeles, este mult mai mare și este comportat de client. N-am cum să explic asta unui om din Italia cum de altfel nu pot să fac nici în Germania și nici în Austria. Așa că, dragii mei, până să venim noi cu mesaje profetice, noi solicităm un fond european, nu știu de care, haideți să ne dăm seama că suntem departe de asta. Eu sunt raportor uh, pe un subiect uh, adiacent. Trebuie să creăm condițiile cadru pentru ca în toate statele membre să avem un sistem stabil și abia mai apoi dacă vrem să venim cu o supraveghere, vom putea să facem asta. Președinta întrerupe. Ne pare rău. Trecem mai departe. O să vă dau o avertizare de 15 secunde cu ciocănelul, după care vă tai microfonul. Și, nu știu, poate e un tipar nou acum. Elisa Ferreira. Obrigada. Penso que... Mulțumesc. Cred că Marian are foarte puțin timp pentru a face acest raport foarte complex. În legătură cu textul uh, domnului Van Rompuy, eu cred că trebuie să ne aducem aminte că avem patru axe. Prima, în legătură cu prima axă, sunt absolut de acord cu poziția lui Marian Tyson, pentru că se acoperă piețele financiare ceea ce numim noi Uniunea Bancară. Dar nu asupra acestui aspect trebuie să concentrăm dezbaterea deocamdată. Trebuie să încadrăm celelalte axe uh, când vorbim despre viziune pe termen mediu și lung. Nu s-a ținut suficient cont de poziția Parlamentului în ceea ce privește Uniunea Fiscală și Uniunea Economică. Marian, în legătură cu Uniunea Fiscală, amintește o parte din uh, TUPAC care ține cont de um, contribuția bugetelor naționale. Nu vorbește despre gestionarea datorilor suverane, la care Parlamentul, în uh, legătură care Parlamentul s-a exprimat în mai multe documente. Există deja un consens în legătură cu datoria statelor suverane în raportul doamnei Silvii Goulart, apoi Six Pack, acum în Tupac. Avem uh, un calendar pe care nu-l putem uita, pentru că calendarul, uh, controlul fiscal nu înseamnă doar controlul bugetelor. Când vorbim despre un buget european, Parlamentul trebuie să-și impună revendicările, de exemplu, dezbaterea privind resursele proprii și taxa asupra tranzacțiilor financiare. Și în legătură cu aceste aspecte există o poziție a Parlamentului care trebuie reafirmată, amintită. Capitolul 2 se referă la Uniunea bugetară și fiscală. Acesta cred că trebuie ameliorat, după părerea mea. În capitolul 3, Uniunea economică. Raportul domnului Van Rompuy vorbește despre dezechilibrele interne ale Uniunii și spune că acestea trebuie rezolvate. Trebuie să îi dăm un anumit conținut. În Tupac ehm, se cere degajarea a 1% din PIB pentru măsuri anticiclice, pentru măsuri de creștere și ocupare. Avem, agen- uh, avem um, agenda 2020 Iată care sunt uh, tipul de măsuri care trebuie incluse în acest capitol. Apoi, cele patru capitole prevăzute nu sunt suficiente. Ar trebui adăugat un al cincilea capitol în legătură cu un pact minim, în legătură cu condițiile sociale uh, și uh, statul providență, securitatea socială în Uniunea Europeană. Trebuie să um, completăm, trebuie să uh, facem ceva pentru a lupta împotriva dispariției acestei stat-providență. Doamna Luling, mulțumesc, doamnă președinte. Două observații scurte. Mai întâi, pun întrebări în legătură cu utilitatea acestui raport de inițiativă de când sau având în vedere că o parte din textele privind Uniunea Bancară au fost uh, prezentate deja de Comisia Europeană. Mă întreb, deci, dacă nu facem aici doar un exercițiu de stil. Nu am o opinie definitivă în legătură cu acest uh, lucru și uh, pot fi convinsă că greșesc, dar eu cred că trebuie să evităm să spunem lucrurile de două ori, pentru că deja suntem uh, sub presiunea timpului pentru a ne da, a ne exprima punctul de vedere, uh, să facem rapoarte legătură cu propunerile legislative, așa că ce rost are să pierdem timpul pe care nu-l avem cu rapoarte de inițiativă, uh, practic, care se referă la aceleași lucruri. A, iată, aceasta e prima observație. Am mai am o a doua observație în legătură cu Uniunea Bancară, care este necesară, intrăm definitiv într-o ecuație de insolvabilitate sau aproape de insolvabilitate. Pe de o parte, trebuie să păstrăm piața unică a serviciilor financiare în Uniunea celor 27. Această criză a Uniunii zonei euro creează o criză instituțională enormă, dar cei care nu sunt în zona euro nu vor dori sau nu vor, dori, nu vor uh, putea să participe. Zona euro trebuie să meargă mai departe pe calea integrării pentru a supraviețui pe termen lung. Dacă nu, se va fragmenta, fragmenta piața unică și trebuie să luptăm împotriva acesteia. Este normal ca statele din zona euro, este oare normal ca statele din zona euro să fie blocate și chiar dependente de celelalte state pentru a organiza supravegherea sistemului financiar? Iată, întrebările întrebarea pe care mi-o pun. Nu se știe deloc cum se va rezolva această contradicție soluțiile propuse sunt contestate de pozițiile unora și altora. E vorba, de, bineînțeles, de o problemă foarte dificilă, dar noi, Parlamentul European, nu putem să ne ascundem după degete, mm, pentru că altfel riscăm să avem probleme și mai mari mă voi opri aici pentru că nu cred că are rost să scriem un nou tratat aici la această comisie. Prioritatea noastră trebuie să fie să ne producem la timp raportul uh, sau rapoartele în legătură cu propunerile legislative făcute de comisie. Eu pe asta doresc să ne concentrăm. Thank you very much. Mulțumesc. Urmează Sirpa Pitikainen. Thank you. Mulțumesc. Mai întâi, mult curaj lui Marian, care trebuie să încerce să ține cont de toate aceste puncte de vedere atât de diferite. Eu cred că ați făcut o treabă foarte bună în puținul timp pe care l-ați avut la dispoziție. Voi, îmi voi prezenta foarte pe scurt comentariile, celelalte le voi trimite prin e-mail. În primul rând, trebuie că cred că trebuie să ne referim mai mult la pozițiile Parlamentului deja afirmate în legătură cu diferite aspecte în ultimii 10 ani și trebuie să menționăm, trebuie să spunem clar că sunt aspecte de legătură cu care Parlamentul are deja o poziție de mult. Pentru că acesta este un mesaj politic. În legătură cu re reglementarea financiară s-au făcut multe pentru uh, abuzurile de piață, pentru supravegherea agențiilor de rating și așa mai departe, dar mai rămân încă multe lucruri de făcut. Trebuie să spunem acest lucru. Și mm, ca exemple putem să dăm uh, Comisia uh, temporară pentru criză și așa mai departe. Un alt aspect este faptul că avizul nostru uh, face parte dintr-un pachet. Trebuie să facem multe lucruri simultan. un, un singur lucru odată nu este suficient. Trebuie ca toate aceste uh, rapoarte trebuie să fie coordonate. Apoi, o problemă este perspectiva națională, pe termen scurt. Aceasta nu poate să fie o reacție adecvată la, la nevoile cetățenilor. Trebuie să spunem acest lucru, că avem nevoie de o reacție paneuropeană. Apoi, sunt de acord că trebuie să facem mai multe în cadrul actual uh, oferit de tratate. Și apoi să începem uh, procesul de reformă a tratatelor, dar nu avem uh, a aștepta o reformă a tratatelor, nu este o scuză. Un al treilea mesaj politic ar fi cel la care s-a referit Werner Langen. E vorba de faptul că trebuie să spunem foarte clar că avem o singură zonă euro cu două viteze. Trebuie să spunem acest lucru în structura zonei euro. Ideea este că nu trebuie să creăm uniuni diferite, doar o uniune cu două viteze. Apoi, eu aș avea o formulare și mai fermă legătură cu taxarea, cu impozitarea uh, europeană. În al cincilea rând, chestiunile sociale știu că am depășit limita de timp, dar o chestiune foarte concretă, foarte importantă, este legată de, um, uh, de garantarea creditelor, de programele de garantare a creditelor. Banii trebuie să vină de la bănci și trebuie să existe un um, fond la nivel european. banii trebuie colectați pe, în funcție de riscurile pe care le prezintă fiecare bancă pe modelul asigurărilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai am încă doi vorbitori, Diego și Sven. Vă rog! Sharon, eu cred cum s-a complimentar. Mulțumesc, Sharon. În primul rând o felicit pe Marian pentru ceea ce a făcut. Vor exista două rapoarte ale Parlamentului European pe acest subiect și vor avea un uh, rol semnificativ. Pe lângă cei patru președinți reprezentați în grupul acela, nu există și președintele Parlamentului și ne deranjează asta. Președintele nostru este cel mai uh, aproape de cetățenii europeni și e foarte trist că nu e o, o normă ca acesta să fie reprezentat. Avem trei, patru chestiuni aici. Uniune economică, uniune bancară, uniune bugetară și uniune politică. Parlamentul trebuie să vadă ce se întâmplă cu uniunea economică și uh, Uniunea uh, politică. Nu putem să avem o Uniune economică care se reunește de două ori pe an. Trebuie să facem aici un salt îndrăzneț, pentru că așa Parlamentul European poate să aducă plus uh, valoare. Sunt lucruri importante, am vorbit de multe ori despre ele și cred că mesajul pe care trebuie să-l transmitem aici este că suntem extrem de angajați politic, atât pe prioritățile pe termen scurt, cât și în ceea ce le privește pe celelalte. Am vrea ca viitorul Uniunii Europene să fie stabilit acum, dar nu întorcând spatele statelor membre. Avem nevoie de o Uniune reală. Ce se întâmplă cu legătura între statele membre din zona euro și cele din afara zonei euro? Și aici aș putea să menționez o număr de probleme. Dacă vrem să explicăm statelor care nu folosesc euro Parlamentul European este colegiuitor pe mai multe chestiuni, dar trebuie să joace un rol de monitorizare într-o mare măsură. E un lucru pe care trebuie să-l putem uh, explica cetățenilor noștri. Chestiunile politice pe care le abordăm sunt foarte importante, trebuie să îi abordăm pe cetățeni într-o manieră educativă. Mulțumesc! Mulțumesc, Sven Gigold! În primul rând, mulțumesc lui Marian pentru acest raport. Eu cred că este foarte important să reacționăm ca Parlament la același nivel cu uh, grupul Van Rompuy. Așa că nu, vor, nu vom fi doar noi singuri. Trebuie să însoțim raportul Van Rompuy. Există mai multe afirmații generale și acum trebuie să venim cu recomandări clare. Problema este că e separată problema și dacă am putea găsi o soluție ar fi foarte, foarte bine, pentru că dacă nu, documentul e greu de parcurs și aici sunt de acord cu Werner. La diferite niveluri ar trebui să avem mai multe viziuni Dacă spunem o uniune adevărată monetară și economică, atunci trebuie să începem cu realitatea fragmentării profunde. Avem zone în Uniunea Europeană unde sărăcia și șomajul sunt mari și trebuie să se treacă printr-o criză de adaptare. De exemplu, în Europa de Est am văzut o criză de adaptare și vedem alte uh, zone, precum uh, țara mea, unde există capital mobil care reduce rata dobânzilor, dar foarte puține mecanisme de a ieși din această diversiune. Deci, chestiunea dacă avem sau nu o uniune adevărată este cum anume putem să construim punți de legătură mai repede. Avem nevoie pentru asta de instrumente mai puternice. Iar pe lista instrumentelor ar trebui să stipulăm o propunere clară de a avea un instrument astfel încât diferențialele de rate ale dobânzilor să fie reduse. În al doilea rând, ar trebui să avem stabilizatori puternici automatizați, mai ales în zona euro. Ce înseamnă asta? Un buget european comun de o dimensiune suficientă pentru a finanța mă, uh, măsuri de investiție și de a stabiliza so, uh, um, problemele sociale, astfel încât adaptarea să fie accelerată. Iar în acest sens, propunerea de, aparată de mai mulți economiști în ceea ce privește un sistem comun de șomaj este genul de viziune pe care ar trebui să o aibă Parlamentul. Eu sunt de acord cu ce a spus Sirpa pe fiscalitate, că în continuare ne confruntăm cu evaziune fiscală. Ar trebui să vedem cum anume se mai încalcă legea și care sunt standardele minime din sector. O ultimă afirmație, toate aceste lucruri pot deveni realitate cu o dezbatere democratică puternică cu cetățenii. Deci dacă discutăm despre viziune ca Parlament, trebuie să discutăm și despre convenția care trebuie să existe cu publicul, pentru că fără public nu putem să facem noi această chestiune strict instituțional. Mulțumesc, am terminat aproape la timp. După cum am spus înainte, pentru cei care nu au fost aici, Ecofinul de săptămâna trecută a fost unul în care am subliniat că Parlamentul de mult a spus că e important să avem o soluționare a crizei pe termen lung. Și cred că am menționat mai mult decât uh, Crisis Resolution 1. Mi se pare că acum ni se cere să facem lucrurile pas cu pas, ceea ce nu e rău, dar nu putem să mergem <laughs> un pas înainte, unul înapoi. Când e vorba de aspectele de supervizare că conferite sau nu BCE, dacă nu avem niște frâne de mână, atunci trebuie ca la BC să construim un nou nivel despre cum anume uh, se va răspunde în fața parlamentelor naționale. Pentru că dacă implementăm acele frâne de mână, Parlamentul Național intervin trăgând frâna de mână. Dar neavând aceste instrumente de frânare, cred că devine foarte dificil să uh, progresăm. Și sunt de acord cu cei care spun că ar trebui să tratăm toți pilonii la oaltă, pentru că e mai uh, de bun simț așa. Vom discuta cu siguranță mai mult în momentul în care vom veni pe problemele de supervizare specifice. Sigur că uh, detaliile pot fi incluse în celălalt raport al lui Marian și apoi celălalt al lui Sven și vedem cum tratăm uh, chestiunile care se intersectează. În ceea ce privește formatul raportului, Poate că putem ruga secretariatul să gândească mai inovator puțin despre cum să prezinte într-o manieră mai digerabilă. După cum am spus, e un format care a evoluat cu inițiativele legislative și cred că este foarte, foarte incomod. Noi din cauza că trebuie să punem whereas Uh, dat fiind că în fața unor idei uh, părem că spunem lucruri uh, care sunt deja învechite, dar haideți să renunțăm la whereas, același să vedem ce rezultă, să facem afirmații puternice. Oricum, vreau să spun că nu e vina lui Marian pentru acestea. Marian, în 5 minute nu mai avem interpretare. Dacă vrei să spui doar câteva cuvinte, poți să faci acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că am suficient timp pentru a puncta elementele esențiale din uh, raport. Eu am crezut că este foarte important ca fiecare să își poată exprima opinia și să nu, um, să nu, ne, să nu fim surprinși mai apoi. Mă bucur faptul că colegii și-au exprimat opinia și acum aștept uh, idei din partea acestora în diferite formate pentru ca împreună să putem lucra uh, pe mai departe. Cu siguranță e bine să avem totul pe hârtie ca să putem să uh, luăm uh, toate ideile și să vedem împreună cum anume reușim să cooperăm. acestea fiind spuse, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor, raportori din umbră, precum și celorlalți, pentru contribuție. Sper că a fost un schimb, cred că a fost un schimb util de informații. I-am ascultat pe colegii mei, cu atât mai mult cu cât proiectul acesta de raport este creat pentru că vrem să știm mai multe și vrem, după cum spune doamnă președinte, să vedem ce se întâmplă pe mai departe. Werner, lui Werner îi se pare că este prea lung și mie mi se pare prea lung, dar haideți să vedem la ce putem să renunțăm, să discutăm cu secretariatul și să găsim o cale de ieșire. Împreună cu secretariatul avem posibilitatea să ne punem gândurile în scris și accept orice îmbunătățire. De asemenea, eu sunt pentru uh, concizie, dar de data aceasta nu a fost posibil. Mulțumesc. După cum a spus președinta, termenul de depunere a amendamentului este 24 septembrie. Uh, examinarea va fi pe 8 și 9 octombrie, după care vom vota pe 15 octombrie ca să putem să transmitem un mesaj mai departe, la timp. Următoarea reuniune, luni, 24 septembrie, la ora 3 este audierea Libor, după cum am spus, și mul mulțumesc foarte mult interpreților pentru că ne-au oferit aceste minute în plus. Werner, vreau să vorbesc cu tine. Frau Vorsitzende, am 26. September ist da die Anhörung von Herrn Mersch auch? Die ist wichtiger als die Libor-Anhörung